Not only budget deficit, but Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre. Dragi colegi, vă propun să începem reuniunea noastră. Vous, vous avez vu l'ordre du... Ați văzut uh, ordinea de zi, bănuiesc, dacă nu există nicio remarcă Considerăm că a adoptat această ordine de zi. Aș vrea să salut uh, prezența unor reprezentanți importanți, în primul rând uh, din partea președinției lituaniene. Aș vrea să salut pe cineva pe care nu-l văd însă în sală, dar știu că este aici. A, aici, președinția lituaniană la locul său, da, așa este și... Deci uh, vreau să salut și directorul general al comisiei, care este la locul său, nu știu unde este locul său, aici. Bun, uh, foarte bine, e pregătit să lucreze din plin. Mă bucur și a pierdut uh, sacoul la negociere, văd că este în cămașă. Perfect. Suntem într-o sală care este de fapt uh, sala de conciliere, care nu este neapărat ideală pentru reuniune de comisie, dar, uh, cum este vorba de o informare despre conclu concluziile tuturor negocierilor bugetare care au avut loc în acest an, cred că este simbolic să fim în această sală. Îi salut și pe spectatorii noștri. Vom primi de asemenea în sânul nostru o delegație importantă din partea unei televiziuni portugheze. Nu sunt încă în sală, dar uh, vor veni să facă un reportaj despre deputații, nu aici, ci fac un reportaj despre deputații portughezi uh, în Parlament, care fac parte și din Comisia de Bugete, deci vor fi uh, printre noi în curând. Pe de altă parte, în ceea ce privește acum comunicările președintelui, aș vrea să vă atrag atenția în mod special asupra săptămânii parlamentare din 2014, care va avea loc din 20 ianuarie 2014. De ce vreau să vă spun acest lucru? Știți că trei ani la rând am organizat la începutul anului întâlniri interparlamentare cu omologii noștri din parlamentele naționale. Și de doi ani aceste întâlniri au avut loc în mod oficial în cadrul procedurii așa numite a semestrului european. Este o chestiune foarte importantă pentru că din punct de vedere al controlului, controlului parlamentar în timpul semestrului european, acesta este momentul când Comisia și-a prezentat previziunile de creștere și Consiliul din martie, Consiliul European, care definește primele orientări pentru politica economică a statelor membre. Deci, între aceste două elemente, aceste momente, reprezentanții Parlamentelor Naționale și Parlamentului European se exprimă. Anul acesta conferința este prevăzută la sfârșitul lui ianuarie 2014 și va avea o importanță deosebită, pentru că în aceeași săptămână, timp de trei zile, vom avea, deci, pe de o parte, această conferință interparlamentară care deja are un caracter instituționalizat acum și are un, ca un caracter formal, și, pe de altă parte, conferința interparlamentară care este prevăzută de articolul 13 din tratatul uh, aș, pentru stabilitate bugetară, care este numit și pactul fiscal, prin care se prevede întâlnirea dintre parlamentarii naționali și parlamentarii europeni din aproape aceleași țări, 25 de țări din 28, care s-a întâlnit prima dată la Vilnius acum o lună și care se va mai întâlni încă o dată, o dată cu conferința din cadrul semestrului european, cu aceiași participanți aproape în cadrul acestei săptămâni parlamentare. va avea loc la Bruxelles, va avea loc la Parlamentul European aici și de aceea vreau să vă mai amintesc încă o dată că este extrem de important ca deputații europeni să fie prezenți mai ales după amiaza, pentru că va fi o după amiază din cele trei zile care va fi rezervată pentru un schimb de opinii între Comisia de Bugete și Comisiile de Bugete din Parlamentele Naționale. Va participa și Comisia Econ și Comisia pentru Ocupare, care organizează împreună cu noi această reuniune. Vom avea o sesiune specială pentru Comisia noastră și este extrem de important să fim uh, prezenți acolo, numeroși, pentru ca să reprezentăm în același timp cantitatea și calitatea. Cantitatea din partea membrilor portughezi și calitatea din partea celorlalți membri, spun aceasta pentru ca să noteze presa. Trebuie să adoptăm, de asemenea, concluziile reuniunii noastre din 17 și 22 octombrie, în conformitate cu tradiția noastră, dacă nu există obiecții, considerăm că sunt adoptate. Trecem acum la punctul 4 în legătură cu concilierea bugetară. Vreau să fac un rezumat foarte pe scurt și după aia Anne Jensen, care este raportorul nostru, va putea să completeze. Doamna Monica Holmeier m-a rugat să îi scuz absența pentru că avea un angajament în altă parte, în țara sa, mai precis, deci nu putea să-l amâne. Mulți dintre dumneavoastră, de fapt membrii din uh, comisia noastră au fost prezenți la aceste concilieri, cu toții aproape în afară de raportorul din umbră din partea PPE, care este elevul uh, cumva care trebuie pus la colț pentru că n-a fost prezent noaptea la reuniuni, dar ați fost cu toții prezenți în rest și publicul însă n-a fost aici în afară de reprezentanții celor două instituții. Deci, pe scurt, negocierea a fost foarte lungă de fapt inutil de lungă, după părerea mea. De altfel, cred că va trebui să tragem mai multe învățăminte din această întâlnire la rece pentru toate instituțiile și uh, recomandările pe care va trebui să le facem pentru Parlamentul următor să se bazeze de asemenea pe această experiență. Pentru că dacă ne-a trebuit 17 ore de negocieri pentru ca să ajungem la acest rezultat, fără pauză, de la 11 dimineața la 4 dimineața, pentru ca să descoperim de fapt că punctul de mijloc între un 0 și 1 miliard este 500 de milioane, atunci aceste, aceasta înseamnă că este 16 ore și 30 în plus decât ar fi fost necesar. Cei care iubesc negocierile cu siguranță vor fi mulțumiți de această, acest maraton. Dar nu pot să vă ascund faptul că există o oboseală personală, cel puțin din partea mea. Am probabil ultima, onoarea să fi fost ultima reuniune pe care am uh, prezidat-o în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete și în, să fi fost pentru ultima dată reprezentantul Parlamentului. Însă, cum o fi, oricum o fi, eu cred că putem spune că delegația a acceptat rezultatul și vă amintesc că, în conformitate cu procedura care a fost prevăzută în tratate, nu era vorba de o delegație din partea Comisiei pentru Bugete, ci a fost vorba de o delegație care a fost formată din conferința președinților, pe de o parte, care în mare parte au fost și reprezentanții Comisiei pentru Bugete și șeful delegației uh, din partea delegației președintelui Parlamentului European. Și în conformitate cu ceea ce se aștepta, dacă se ajunge la un acord în conciliere, ceea ce n-a fost cazul anul trecut, dar a fost cazul anul acesta, șeful delegației semnează fizic, oficial, în numele Parlamentului uh, documentul și ministrul, președintele Consiliului, semnează numele Consiliului, iar apoi rezultatul concilierii este supus direct la votul din plen, de la plenară. Acesta este o procedură care e, face excepție față de procedura legislativă obișnuită. În această după-amiază nu vom vota, deci, bugetul 2014. Pentru Comisia de Control Bugetar s-a terminat această procedură. Vom avea doar un vot în această după-amiază, care, în, mă scuzați, la plenară, care va vota bugetul și care va vota, de fapt, rezultatul concilierii. Acest rezultat, în conformitate cu tratatele, va fi considerat ca fiind adoptat de către Parlament nu, cu excepția cazului în care există un vot împotrivă din partea majorității deputaților din Parlamentul European. Deci numai dacă există o majoritate calificată negativă împotrivă. Iată deci procedura. Nu vom vota, deci, în această seară bugetul 2014, ci vom vota proiectul de buget rectificativ numărul 9, Va trebui să votăm de asemenea și folosirea instrumentului de flexibilitate la categoria 2. La categoria 1B pentru ajutorul pentru Cipru, care a fost introdus în bugetul 2014. Categoria 2 a fost deja uh, stabilită și aceasta va fi și ocazia de a raporta din, uh, ceea ce, din negocierile care au avut loc și pentru a discuta rezultatul acestor negocieri. Eu personal consider că am ajuns să conciliem două exigențe care sunt în mod uh, aparent contradictorii, care însă sunt uh, aparențe politice, sunt exigențe politice care necesită un raționament politic și fiecare grup uh, politic poate să aibă un raționament diferit, bineînțeles. Însă, după părerea mea, în cadrul acestui context politic și economic actual la nivel european este nevoie să luăm o poziție față de rigoarea în domeniul bugetar. Rigoare ce înseamnă? Înseamnă o rigoare, în primul rând, din punct de vedere juridic în primul rând, un buget care, a fost, care trebuie votat în echilibru, a fost votat în echilibru trebuie să fie și executat echilibrat. Bugetul 2013 va fi executat din, uh, foarte echilibrat. Iar riscul pe care l-am avut anul trecut, după cum știți, că am cam călcat anumite granițe în ceea ce privește uh, bugetul 2014 cu un concept destul de creativ, dar foarte periculos, care se numește plăți suspendate. Și riscul cu care ne-am confruntat anul trecut a fost din nou la ordinea zilei anul acesta. Cu întrebarea care urma, și anume dacă putem să creștem creditele de plăți la nivelul uh, unor nevoi uh, excepțional de ridicate în uh, la finalul acestui, acestei perioade 2007-2013. Acest risc însă a putut fi îndepărtat acum și a putut fi îndepărtat mai ales datorită severității cu care s-a ținut Parlamentul pe poziție care anul trecut, în cadrul bugetului 2013, uh, la votul pe buget, a obținut două declarații cu privire la necesitatea de a fi gata de a crește creditele de plăți în timpul anului prin intermediul unor bugete rectificative, dacă se întâmplă să fie nevoie de așa ceva, și apoi care și-a condiționat votul uh, cu privire la regulamentul CFM față de acordul Consiliului, deci a depins de acordul Consiliului pentru a putea crește plățile cât mai mult până la anul 2013, așa cum Uh, spusese și președintele Parlamentului, așa numitul Big Bang, 11 miliarde 200 de milioane de euro. Nu aș vrea să revin asupra diferitelor etape ale obținerii acestui rezultat, faptul că a fost nevoie de două tranșe și faptul că a trebuit să insistăm foarte mult din partea Parlamentului pentru a obține cea de-a doua tranșă. De asemenea, a fost destul de greu să depășim condițiile pe care le-a pus Consiliul uh, pentru a accepta cele 3,9 miliarde. Toate acestea s-au uh, rezolvat între timp și putem acum să ne bucurăm de altfel de faptul că, așa cum a propus și Comisia înainte, Parlamentul a reușit să obțină în cadrul uh, anului acesta o extindere de 11 miliarde 200 de milioane de euro. În ceea ce privește nevoile, am fi putut să avem satisfacții și mai mari, cred eu. Pentru că tratatul va fi respectat și deci toate obligațiile legale vor fi respectate, însă facturile care vor uh, veni la sfârșitul anului se ridică la o sumă destul de mare și vor fi destul de uh, se vor face simțite și pentru și anul viitor. Însă, din punct de vedere al capacității Parlamentului de a face uh, Consiliul să schimbe poziția sa în ceea ce privește creditele de plăți, este un lucru destul de bun. Giovanni nu este aici, cred, sau nu a venit încă oricum. Dar, în ceea ce privește sfârșitul executării bugetare 2013 și mai precis elementele neprevăzute care au intervenit după acordul nostru politic pe CFM și pe cele 11 miliarde, care sunt uh, datorate inundațiilor foarte grave din Europa, în Germania, Austria, Cehia și România. Deci, după toate aceste schimbări, am reușit să găsim o formulă care ni s-a părut acceptabilă, în care 250 de milioane vor fi găsite din, uh, vira, din uh, portofoliul global de 950 de milioane și nu 400 de milioane cum se votase la Consiliu. Ceea ce ne permite, deci, să avem 150 de milioane în plus decât ceea ce își dorea Consiliul pentru a semna noi uh, documente de cercetare mai ales și pentru a lansa o nouă politică europeană de cercetare, adică Orizontul 2020 din partea Uniunii Europene. Aceasta se referă la executarea bugetului pentru 2013. Acum, în ceea ce privește anul 2014, în care Consiliul redusese cu un miliard propunerea Comisiei și unde Parlamentul a adoptat uh, amendamente pentru a readuce în discuție acest miliard, care corespunde de fapt plafonului din 2014, am obținut deci 350 de milioane care se adaugă la cele 150 de milioane și deci avem în total 500 de milioane. Deci jumătatea diferenței, de fapt. Bineînțeles că ar fi fost mai bine să obținem, să obținem un miliard, însă în contextul acesta, totuși e un rezultat pozitiv, e un rezultat bun. Sper că secretariatul să ne spună dacă a regăsit acesta în documente, în ce măsură Parlamentul a mai reușit să crească creditele de plăți cu jumătate de miliard în ultima vreme. Vă amintiți că în ultimii trei ani am fost obligați, din punct de vedere politic, să acceptăm uh, și uh, cifra de uh, plăți din partea Consiliului, iar de data aceasta am reușit să creștem totuși această cifră cu 500 de milioane. Pe de o parte, deci, avem rigoarea și această rigoare juridică este una dintre laturile sale, apoi și rigoarea în gestiunea bugetară. Pentru că dacă Bugetul care a fost uh, votat, uh, a fost hotărât în conciliere, nu se potrivește și cu bugetul 2000. Uh, există o diferență prea mare cu bugetul de 2013, deci aproape de 6, 7% mai mică, mai mic bugetul nou decât cel vechi. Cred eu că niciunul dintre statele membre nu, a putut, nu va putea să voteze un buget pentru 2014 care să fie mai mic cu 6-7% decât cel de anul trecut. Deci nu cred că cineva în Europa poate să ne spună nouă, Parlamentul European, deci instituție europeană, să ne dea lecții de uh, rigoare bugetară. Pentru o dată regret, dar e vorba de o declarație politică aici și trebuie să o fac. Aceasta este situația. În ciuda acestui fapt, am reușit, sau mai bine zis raportorii, au reușit să crească resursele care corespundeau priorităților economice și priorităților sociale, care fusese stabilite de către Parlament prin votul său din octombrie. Deci, prioritatea economică sporind, chiar cu o anticipare de credit, deci printr-un front-loading, mijloacele pentru orizontul 2020, dar și pentru competitivitatea IMM-urilor și pentru Erasmus o prioritate socială în același timp cu o inițiativă pentru uh, ocuparea pentru tineri care, datorită acestui acord, va putea fi finanțată la nivelul prevăzut uh, pentru 2014 și crescând în același timp și mijloacele pentru programele de ajutor uh, pentru cei mai defavorizați. Adaug de asemenea, cum va putea să spună și Ann Jensen după, aia, după aceea, că vom, uh, va, am crescut și mijloacele care nu erau suficiente. Sigur că poate să se spună oricând că nu a fost suficient nici atât, dar acestea au fost constrângerile, agențiile de supraveghere financiară, care s-au creat de curând și care nu au destule mijloace, dar și, uh, și mijloacele pentru Frontex. Iată deci ce vroiam să vă spun eu, ceea ce ne va face să putem adopta în curând uh, proiectul de buget rectificativ numărul 9, care va pune capăt uh, executării bugetare pentru 2013, dar nu vom vota mai încolo, deci bugetul pentru 2014. Îi dau cuvântul lui Anne Jensen. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați făcut o prezentare foarte bună a situației și a rezultatelor. De luni, în fapt de noaptea dintre luni și marți, sincer să fiu, în aceste 16 ore de negociere au fost în mare parte negocieri între membrii Consiliului. Uneori aveam impresia că parcă nu erau, nu erau prezenți sau nu își dădea seama că suntem și noi prezenți. Asta ca să vă explic cât de, uh, cât de grele sunt uh, lucrurile la Consiliu. Era vorba despre o singură cifră, e vorba de cifra asociată plăților și dat fiind condițiile de locușare de la Consiliu, ne putem declara mulțumiți de, de rezultatul obținut. Chiar dacă ne îngrijorează pe toți viitorul plăților, dat fiind că există restricții și s-ar putea să ne dăm seama în 2014 că banii nu sunt suficienți. Iată de ce am solicitat și o declarație pentru a ne asigura că Consiliul este angajat, la fel ca noi, în ceea ce privește fondurile necesare puse la dispoziția Comisiei pentru ca aceasta să-și poată respecta obligațiile juridice. În ceea ce privește bugetul votat, în ceea ce privește angajamentele, vreau să vă spun că am primit fonduri suplimentare față de lectura Consiliului, în valoare de aproape 27 de eh, milioane la rubrica 1A. Este vorba de bani pentru unele dintre programele sociale și agenda digitală. La această rubrică am avut și suma asupra care, care am, am ajuns la un acord în cadrul financiar multianual în ceea ce privește cercetarea, programul de inovație COSME și programul Erasmus. La rubrica 1B am uh, am primit uh, flexibilitate pentru Grecia și uh, pentru marea regiunile Dunării și a Mării Baltice și Cipru. La rubrica 2, eh, programul fructelor în școală a fost majorat, eh, programul votat de Parlament. Comisia ni s-a, ni s-a spus că Comisia nu eh, va aplica programul în anul școlar. Avem deja sumele noi, deci până la urmă am renunțat, dar avem fonduri suplimentare pentru o expoziție mondială la Milano, iar la rubrica 3 avem un rezultat bun pentru Parlament și anume a fost consolidat uh, a fost consolidate an, anumite linii bugetare privind informațiile și aici am depășit propunerea comisiei. Așa cum s-a întâmplat și la unele linii bugetare la 1A, unde comisia a spus că poate aplica aceste linii. La um, rubrica 4, politica de afaceri externe, aici lucrurile au fost mai grele. Am folosit instrumentul de flexibilitate la propunerea noastră, am depășit plafonul cu 50 de milioane și am știut încă din capul locului că depășirea plafonului uh, va fi foarte greu de obținut la Consiliu. Deci am obținut o sumă care este uh, Uh, sub plafon, dar nu există nicio marjă, uh, numai 10 milioane de euro la rubrica 4. S-a menținut uh, acordul la care s-a ajuns în Parlament, este vorba de, de o rezervă de 50 de milioane pentru Palestina, în afară de propunerile făcute de la Consiliu. Și nu avem nicio problemă din partea Comisiei. Avem și 15 milioane de euro, mai mult decât propunerea Comisiei în ceea ce privește asistența umanitară. Iar la celelalte linii care reprezintă priorități pentru Parlament și care, în ceea ce privește compromisul foarte bine ticluit între grupurile politice, am luat sume proporțional cu lectura noastră, deci a trebuit să reducem cu 50% pentru a um, atinge marja, dar aici așa am încercat să răspundem tuturor doleanțelor grupurilor politice, iar compromisul la care am ajuns a rămas în picioare. Rubrica 5 a fost foarte grea, am avut discuții privind procesele cu privire la regulamentul uh, salariilor. Așteptăm în continuare sentința, ceea ce va însemna o sumă destul de mare dacă Consiliul pierde. Comisia rezervase fonduri pentru acest caz, iar noi am dorit să sprijinim acest lucru. Și uh, părerea era că se pot, se pot pune aceste sume în rezervă în așteptarea sentinței, însă acum ne confruntăm cu situația în care uh, banii nu există și trebuie să avem buget rectificativ în cazul în care ă, dacă și când va pierde Consiliul fiindcă, în instanță, fiindcă cred că până acum ă, până acum ă, se pare că Consiliul va pierde în instanță. Proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Acordul între grupurile politice la, în ceea ce privește poziția Parlamentului European a fost hotărât. Iar la agenții am primit bani suplimentari pentru, agenția de, pentru agențiile de supraveghere în sectorul financiar, pentru biroul de sprijin al azilanților și pentru Frontex. Și în egală măsură pentru Europol, vorba de combaterea infracțiunilor, li s-au dat noi competențe în ceea ce privește criminalitatea cibernetică, deci au nevoie neapărat de resurse. Avem uh, și o declarație care ne spune că vom avea un grup de lucru între uh, cele trei instituții care să ne arate cum vom reuși să facem, să, să operăm reducerile de 5% între 2013-2017 la nivelul uh, personalului. Toate instituțiile trebuie să întrunească acest uh, procent, fiindcă orele de lucru au fost reduse. Și să vedem uh, care va fi organigrama agențiilor, fiindcă la Parlament nu am fost de acord cu soluția Comisiei, și anume ca acele agenții să ia fondurile de la alte agenții care um, atunci ar vedea fondurile reduse automat. Este important să se ia decizii de către organismele politice pentru a vedea dacă resursele și angajații corespund, numărul de angajați corespund competențelor și mandatelor acestor agenții. Am spus Consiliului că nu ne deranjează reducerile, dar nu reducere automate. Dacă vrem să întreprindem reduceri, trebuie să, ved- să analizăm caracterul specific al agențiilor, poate să închidem, să fuzionăm unele agenții, să vedem cum putem eficientiza lucrurile, dar nu uh, prin uh, aceste nu aceste reduceri care le sugrumă uh, încet și pe furiș. Acestea sunt principalele chestiuni pe care doream să le expun. În linii mari am reușit ca majoritatea priorităților noastre să treacă. Este vorba de un compromis până la urmă, să nu uităm. Și trebuie să spunem că nu am pornit de la o poziție foarte puternică, fiindcă opțiunea de a nu avea niciun buget nu era suficientă, 12 minimă nu era nici pe placul nostru, nici pe placul Consiliului și am considerat că este răspunderea noastră să uh, obținem un buget uh, în această situație uh, foarte dificilă. Vreau să mulțumesc astfel colegilor pentru o atitudine extrem de constructivă. Cred că am reușit să avem un grup coerent, chiar dacă poate unii nu sunt de acord cu, cu linia majorității. Am avut un schimb de păreri aprofundat și uh, după părerea mea, președinția lituaniană a făcut tot ce a stat în putință pentru a se asigura că avem o discuție sinceră și deschisă pe marginea acestor subiecte pentru a ne, pentru a ne cunoaște reciproc uh, limitele. Și vreau să mulțumesc Comisiei, care a fost un intermediar uh, cinstit, uh, lucru care s-a dovedit extrem de important în atingerea unui uh, rezultat pașnic. Dar, cum spuneam, uh, am așteptat 12 ore primul răspuns al, al Consiliului un pic cam mult și sunt de acord cu domnul președinte că ar trebui să se gândească cineva în acea instituție dacă merită să, să avem această abordare Mulțumesc. Mulțumesc, An. Bineînțeles, uh, poate fi plăcut să petreci o noapte împreună, uh, dar poate nu privim cu toții lucrurile în același fel în ceea ce privește o noapte plăcută. Mulțumesc, An. Giovanni nu este aici. Salvador Gariga a solicitat cuvântul. Muy brevemente, porque foarte pe scurt, pentru că sunt absolut de acord cu explicațiile pe care le-a dat An și de altfel o felicit și pe ea și pe Monica Holmeier. Ele au fost uh, raportoare din partea uh, controlului bugetului și și-au uh, susținut pozițiile Și a existat și o întâlnire foarte interesantă cu Comisia Europeană, unde s-au explicat cu foarte mare calitate care erau limitele impuse de Parlament. Pe de altă parte, aș vrea să-i felicit pe toți membrii delegației care au rezistat atât de multe ore și aș vrea să spun că ar trebui să lăsăm moștenire colegilor care vor veni peste un an aici, colegilor care vor avea de face cu o astfel de conciliere bugetară, ar trebui să le spunem că o astfel de conciliere bugetară este de-a dreptul absurdă, pentru că nu se poate sta timp de 18 ore în clădirea Consiliului așteptând uh, să ai o întâlnire pentru că Consiliul vrea să facă bilaterale pe toate părțile la întâlnirea cu Parlamentul și a, um, asta când se poate rezolva cu o întâlnire de o jumătate de oră poziția noastră și să se arate Uh, cum reacționăm noi față de schimbările de poziție. Mi se pare că este un sistem de dreptul absurd și cred că ar trebui să ne gândim la și noi și Consiliul la o manieră mai bună de a desfășura un astfel de proces. Și acum un amănunt. Cred că rezultatul acestei concilieri este cea mai bună soluție posibilă într-un context foarte dificil pentru toate statele membre. Anul 2013 reprezintă anul consolidării fiscale în toate statele membre și iată de ce trezoreriile naționale au uh, un nivel uh, disponibil foarte redus, cel mai redus de până acum. Iată de ce procesul prin care am trecut în anul 2013, care este de fapt urmașul eșecului concilierii bugetare din anul 2012, pentru că dacă nu s-ar fi întâmplat așa, dacă în anul 2012 n-am fi eșuat în această conciliere bugetară, nu am fi ajuns la această procedură pe care am implementat-o și vreau să mulțumesc aici uh, președintelui Lamasur pentru această inițiativă. Deci de a avea un sistem real pentru a identifica care era starea plăților și ce nevoi bugetare vom avea pentru anii următori. Pe de altă parte, cred că ne-am adus contribuția pentru a susține rolul corect al Comisiei Europene, și anume ca aceasta să fie cea care să ofere datele de încredere, datele reale în ceea ce privește creditele de plată. În felul acesta, anul acesta n-am mai avut problema de anul trecut, când Consiliul uh, nega de fiecare dată datele pe care le furniza Comisia Europeană. De data aceasta am reușit să sporim credibilitatea instituțiilor europene și cred că o primă consecință a acestui fapt este, așa cum s-a spus de altfel aici, că în sfârșit Consiliul a trebuit să accepte că e nevoie de o modificare a ă, plăților care trebuie făcute, pentru că datele oferite de comisie sunt într-adevăr de încredere și uh, sunt cele reale. Rezultatul concilierii cred că este unul bun și cred că am încheiat acest mandat uh, legislativ într-un mod pozitiv, propunând și acest sistem de verificare a datelor reale de plăți pentru instituțiile comunitare, date necesare pentru buna funcționare a acestora și acest lucru este esențial pentru transparența democratică a acestor instituții. Așa că vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat. Mulțumesc foarte mult, Salvador. Ivailo a ieșit din sală ca să nu audă ce spune Salvador și acum iată s-a întors. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că am uh, prins miezul celor spuse de Salvador și vreau să vă spun că, da, într-adevăr, uh, sprijinim, uh, sprijinim acordul de la conciliere, iar Parlamentul, într-adevăr, a jucat un rol uh, mai pronunțat față de anii trecuți. Avem probleme în continuare cu plățile. Așa cum a spus și Salvador, e o îmbunătățire față de anul trecut, fiindcă am primit ce s-a declarat, dar cu toții știm că anul acesta plățile restante vor trece în 2014 și nivelul de plăți hotărât de Parlament, de Consiliu, pardon, este mult mai redus decât uh, propunerea Comisiei. Deci cred că anul viitor uh, vom, uh, trebuie să fim foarte atenți, să avem grijă ca, în primul rând, să nu există probleme la nivelul plăților de la Comisie către statele membre și în ceea ce privește începerea proiectelor, proiectelor să nu cumva să fie întârziată din cauza lipsei de fonduri. Mulțumesc, Ivailo, ai pe deplin dreptate. Eider. Lo primero de todo... Mulțumesc, domnule președinte. Cerusem cuvântul în primul rând pentru a o felicita pe raportoare pentru munca pe care a făcut-o anul acesta. A fost o chestiune foarte complexă, pentru că deși s-a început lucrul la acest buget încă din luna ianuarie, ținând cont de toate întârzierile pe care le-am avut cu acordurile asupra CFM-ului, până la urmă aceasta s-a terminat ca o adevărată cursă contra cronometru și într-un context nu foarte clar și bine definit, dar cred că am reușit până la urmă la un rezultat, să ajungem la un rezultat rezonabil. E adevărat că poziția Parlamentului era una simplă și clară, pentru că aveam niște limite pentru a nu fi prea ambițioși și cu toate acestea cred că acordul la care s-a ajuns poate fi acceptat. Așa cum spunea Ivailo, până la urmă, cel mai grav lucru este că situația plăților nu s-a rezolvat. E adevărat că pentru prima oară în mulți ani am reușit să obținem 500 de milioane de euro în plus pentru nivelul plăților necesare, dar avem încă 20 de miliarde de euro cu care vom merge în 2014 de plăți neefectuate și când va veni momentul plăților, când va sosi momentul uh, în care să ne apropiem de acel plafon maxim al plăților și atunci problema o vom avea la Consiliu pentru că acolo avem nevoie de un acord pentru a schimba această cifră a părților, a plăților, nu știu eu cât, uh, cât de bine se vor descurca cei care vor veni după noi și sper ca până atunci Consiliul să se gândească și el la o posibilitate, la o soluție pentru această chestiune, pentru că sunt foarte îngrijorată tocmai din acest motiv de declarația unilaterală pe care a făcut-o Consiliul, încercând să clarifice un pic felul în care interpretează el plățile, felul în care se utilizează instrumentele speciale, subliniind faptul că vorbim aici doar de compromisuri și, practic, ne confruntându-se directament cu problema principală, și anume cea a plăților. Și, pe de altă parte, cred că cu toții suntem de acord în ceea ce privește această conciliere. 17-18 ore de negocieri sunt prea mult. Și până la urmă, timpul real de lucru cât au fost? Două ore, nu mai mult. Singurul lucru pe care îl făceam era ca Consiliul să ajungă la un acord pentru propunerile pe care le aveam și după 10-11 ore am ajuns în sfârșit la prima propunere care n-avea nimic de a face cu realitatea și cu o poziție rezonabilă și acceptabilă pentru Parlament. Eu înțeleg că procedurile de lucru la Consiliu sunt foarte complexe, 28 de state membre cu 28 de obiective diferite, de realități diferite, dar asta nu poate justifica să așteptăm 10-11 ore. Așa că va trebui să ne gândim foarte bine și noi și Consiliu, pentru că cred că nici pentru ei nu e plăcut să treacă prin așa ceva. Să vedem ce se va întâmpla și cum se poate proceda la următoarele concilieri. Din fericire avem acum noi instrumente la dispoziție, noi tehnologii, nu mai trebuie să stăm în aceeași sală să ne așteptăm unii pe alții și cred că până la urmă o adevărată conciliere nu se poate face în ultima zi din cele 21 de zile care le aveam disponibile pentru conciliere. Nu, avem mai multe zile la dispoziție și Consiliul ar trebui să reacționeze mai rapid și abia atunci când suntem aproape de a ajunge la un acord ne putem întâlni împreună pentru a acorda ultimele detalii. Nu e corect în niciun caz să stăm acolo 18 ore la negociere pentru că toți suntem oameni și avem niște limite, nu? Atâta, nimic mai mult. Mulțumesc. Merci, Eider. Mulțumesc, Eider. Domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Ca la fiecare acord, nimeni nu e absolut fericit cu rezultatul pe care îl obținem la sfârșit. Iată, așa se întâmplă și la acordul acesta, fiecare avea propriile sale speranțe, dar sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus aici, anume că este probabil cel mai bun acord la care puteam ajunge în contextul actual. Un lucru pe care ar trebui să subliniem încă o dată este că acest buget este cu 6,5% sub bugetul anului trecut. Și aș vrea să știu dacă mai există vreun parlament național care ar fi reușit să ajungă la o astfel de soluție cu bugetele naționale. E un lucru important de subliniat, în special gândindu-ne la următoarele alegeri europene pentru Parlamentul European. Pentru că Parlamentul European știe cum să gestioneze banii și aceasta este o dovadă clară că și în perioada de austeritate putem să ne aducem contribuția noastră. Vreau să îi mulțumesc doamnei Jensen, care a reușit să conducă aceste negocieri într-un mod foarte frumos. Niciodată nu s-a supărat, e de-a dreptul remarcabil acest lucru, pentru că dacă trebuie să stai să aștepți uh, ore în șir la Consiliu, cred că asta îți pune la încercare răbdarea la cel mai înalt nivel. Sunt de acord și cu ceea ce s-a spus aici, că singura chestiune problematică este cea a plăților. Consiliul se pare că nu înțelege că dacă iei niște angajamente trebuie să le și onorezi. Și cred că trebuie să ne gândim la soluții pentru anii viitor, pentru că toate dezbaterile pe care le avem pe marginea fiecărui buget, până la urmă se rezumă la această chestiune a plăților și uh, Uh, o discuție între cele trei instituții pentru a vedea care sunt nevoile reale. Ar trebui să vedem uh, cum ne putem centra pe angajamente și nu pe plăți, pentru că acesta este elementul esențial și sper să ajungem la o procedură mai bună decât cea actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Alda, te rog! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun câte ceva. S-a spus că este cel mai bun rezultat posibil. Dacă ăsta este cel mai bun rezultat posibil, cred că nu suntem prea îndrăzneți și nu avem capacitatea de a dori sau de a încerca să obținem ceva diferit. Grupul meu politic nu împărtășești această interpretare optimistă sau mai puțin pesimistă, pesimistă ci din potrivă considerăm că suntem cu mult sub așteptările cetățenilor europeni și sub așteptările, proprii, așteptările noastre proprii pe care le-am creat noi față de cetățenii europeni. Fiindcă dacă cetățenii europeni aveau aceste așteptări, aceasta este pentru că au fost create aceste așteptări de afirmațiile făcute de noi, și anume că vom combate șomajul rândul tinerilor, că vor exista programe pentru ocupare, pentru a putea contrabalansa lipsa de locuri de muncă pentru tineri, că se va pune accent pe cercetare, pe inovare pe șansele de creare de locuri de muncă, că toate acestea vor fi reale. Eu cred că rezultatul, uh, din acest punct de vedere, dacă ne gândim la aceste așteptări, rezultatul este dezamăgitor. Dacă uh, facem calculele, acest uh, buget este cu 6,5% mai mic decât bugetul anterior Eh, dar dacă includem și bugetul rectificativ, ajunge până la o scădere chiar de 9%. Acest buget este limpede unul eh, insuficient. Noi spunem că noi spunem că eh, să nu, să, să nu ne întindem mai mult decât ne e plapuma, fiindcă s-ar putea să rămânem cu picioarele afară și uh, Uh, eu cred că acest buget uh, este prea redus uh, și că rămân picioarele pe afară pe undeva. Nu avem suficiente fonduri. Da, este, avem o oarecare majorare față de propunerea Consiliului în ceea ce privește cercetarea, ceea ce privește IMM-urile și Erasmus, dar această majorare, în afară că nu este mare, uh, este rezultatul faptului că s-au transferat, s-au transferat uh, unele fonduri către acest buget, iar restul cadrului financiar multianual nu va fi garantat la fel. Am reușit uh, să aplicăm un program de asistență pentru, perioadele, pentru persoanele cele mai, nego, mai nevoiașe prin Fondul Social European și, uh, și iată chiar, chiar inițiativa pentru tineri prin coeziunea teritorială Um, Anne Nielsen a spus acest lucru că, și într-adevăr, s-au obținut lucruri în două subiecte care ne sunt foarte dragi, dragi asistența umanitară. S-au majorat fondurile față de propunerea Comisiei și a Consiliului. Bineînțeles că ne bucură acest lucru foarte mult, dar uh, nu același lucru este valabil în ceea ce privește refugiații. Catastrofa recentă, tragedia recentă de la Lampedusa a, a generat uh, un șoc uriaș în rândul oamenilor și în rândul uh, deputaților europeni, dar dacă ne uităm cum se oglindește această îngrijorare în bugetul actual, ne dăm seama că, da, au, s-au majorat uh, foarte puțin fondurile în ceea ce privește fondul european pentru azil și o, o majorare de 2 milioane la Frontex, o majorare mai importantă din punctul, punctul nostru de vedere. Din punctul de vedere al grupului nostru, chestiunea refugiaților și tragedii cum, sunt, cum a fost cea de la Lampedusa nu se, rezolve, nu se rezolvă cu Frontex, nu se rezolvă cu, cu poliția, ci altfel. Și fondul de uh, azil are un buget alocat uh, uh, foarte redus. Acest buget, și vă spun asta în încheiere, este primul buget al noului cadru financiar multianual și asta în contextul reducerilor și a austerității grupul nostru nu este de părere că acest buget și-ar putea aduce contribuția la la nivelul statelor membre și la nivelul proiectelor aplicate în Uniunea Europeană, nu cred că ar putea să asigure ieșirea din criză și uh, și inversarea austerității în ceea ce privește procesul de negociere sunt uh, într totul de acord cu tot ce s-a spus anterior de uh, către colegii de la celelalte grupuri politice. Este aproape o dovadă de masochism și de uriaș stoicism să negociez din astfel de condiții și cred că și vreau să, să le urez noroc colegilor care vor trebui să facă același lucru în anii următori. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci pentru, pentru succesorii noștri. Un comic uh, britanic spunea optimistul este cel care crede că trăim în cea mai bună lume posibilă. Dar și pesimistul crede același lucru. Domnul Hartong. Mulțumesc, domnule președinte. Avem rezultatul, iată, pentru bugetul 2014 și datorită acțiunilor Consiliului este mult mai bun decât ar fi fost dacă Consiliul și Parlamentul ar fi obținut uh, ce ar fi dorit, dar uh, în continuare rezultatul um, este, nu este suficient pentru cetățeni. Rog Parlamentul să mențină această uh, poziție, fiindcă altfel am dat apă la moare euroscepticilor. Eu voi vota împotriva acestui buget. Très bien. Merci de cette explication de vote. Mulțumesc pentru această explicație de vot. Bugetul rectificativ numărul 9 și bugetul pe 2014. Iată cum stau lucrurile. Trecem la vot, dar uh, mai întâi să spunem câteva cuvinte despre primul uh, vot este vorba de, uh, de votul privind cadrul financiar, financiar multianual. Bien, alors, nous passons au vote. Trecem la vot. Haideți să votăm mai întâi regulamentul CFM. Mai întâi o chestiune, dacă îmi permiteți. Încă de la început am spus că <coughs> nu vom fi de acord cu totul dacă nu am ajuns la un acord privind toate aspectele. Și mai rămâne un aspect deschis, este vorba despre alcătuirea comisiei care se va ocupa de resursele proprii. Am primit niște vești la nivel neoficial și mă, nu-mi place că e neoficial. Ieri seara am înțeles că a avut loc o conferință a președinților unde s-a hotărât că CFM-ul va fi pus pe ordinea de zi săptămâna viitoare cu un asterisc trans, ce înseamnă că dacă nu există informații suficiente privind această scrisoare, printre altele, atunci nu vom vota. Nu ne vom ocupa de asta. Am înțeles că astăzi, nu știu ce manipulări, a dispărut asteriscul, ceea ce înseamnă că va fi automat pe ordinea de zi, indiferent dacă cunoaștem sau nu alcătuirea acestui, acestei comisii. Nu sunt de acord. Deci eu uh, vă rog să insistați să se mențină asteriscul pe ordinea de zi și aceasta să fie o condiție sine qua non a comisiei noastre pentru votul de săptămâna viitoare. Très bien. Merci. Mulțumesc, Ian. Mi-a luat vorba din gură. Ivailo, tot, tot despre asta doreai să iei cuvântul? La, da, ești de aceeași părere? Da, da, da, subscriu la cele spuse de colegul meu. Bun. Question, da, domnule președinte, și eu uh, doresc să iau cuvântul privind acest aspect. Marile, grupurile mari vor accepta acest cadru financiar multianual, știm acest lucru. Și uh, în momentul în care conducem o capitolare, nu putem spera decât să se desfășoare repede, fiindcă așa e mai ușor. În ceea ce privește resursele proprii, cred că aici este în joc credibilitatea noastră. Iar în momentul în care am solicitat prin rezoluția din iulie ca grupul de la nivel înalt uh, privind resursele proprii să, se, să fie înființat, am pus în joc credibilitatea Parlamentului. Deci, fie este o chestiune strict formală, iar atunci, iar până, iar până la săptămâna viitoare, Comisia și Consiliul ne pot răspunde și să fac să să reunească Comisia pentru Buget și apoi să votăm, dar cred că trebuie amânat votul pentru a ne asigura că în ceea ce privește resursele proprii, vă reamintesc în trecere că este un subiect foarte îngrijorător, fiindcă am văzut anul acesta acestea au scăzut eh, prin scăderea eh, taxelor vamale și știm că există acorduri în pregătire cu America de Nord care nu vor face decât să scadă resursele proprii. Nu avem încă nimic în mână, nici măcar eh, instituirea acestei comisii, nici măcar o foaie de parcurs sau un calendar al activităților. Cred că uh, E, e ușor uh, astăzi să așteptăm uh, să acceptăm această situație vagă, ar trebui să amânăm votul pentru a primi asigurări și dacă nu vom primi asigurările înainte de sesiunea din noiembrie, atunci să amânăm votul în decembrie până vom primi aceste asigurări. Mulțumesc. Haideți să nu dezbatem acum acest subiect. Am discutat uh, suficient să nu spunem că nu am primit nicio asigurare în ceea ce privește grupul la nivel înalt. Singura problemă politică privind grupul la nivel înalt, eu nu mă ocup de acest subiect de șase luni. Acest subiect care ar fi fost mort dacă n-aș fi fost eu. Deci singura problemă politică pe care o mai avem este că nu avem un acord privind persoana care să prezideze acest grup. Și de ce nu avem un acord? Fiindcă șefii noștri, marii noștri șefi, nu au discutat despre asta. Un președinte de grup a propus un nume. Eu, eu unul uh, personal am uh, propus uh, un nume. Nu cred că am mai făcut în niciun alt grup. Nu vom putea niciodată să finalizăm metodologia de lucru, relațiile cu instituții uh, și calendarul atâta timp cât nu avem numele acestei persoane, care trebuie să fie într-adevăr o personalitate la nivel înalt pentru a prezida acest grup la nivel înalt. Dacă, un, dacă, dacă președintele grupului la nivel înalt va fi un alt funcționar, atunci vom avea mici funcționari în acest grup. Dacă avem președinte un fost șef de stat sau fost șef de guvern, atunci grupul la nivel înalt uh, va, fi, va fi la nivel ministerial iar această personalitate va avea un cuvânt greu de spus în ceea ce privește modul de lucru al grupului. Am ajuns la limita limitelor în ceea ce, a posibilului la nivelul nostru, la nivelul Comisiei pentru Buget. Eu uh, mă alătur de celor spuse de Ian și de Ivailo. Și anume, trebuie ca la Parlamentul European, la nivelul Parlamentului European, în momentul în care vom face, vom face votul final în plenară cu privire la regulamentul uh, cadrului financiar multianual, trebuie să avem asigurările necesare care ne sunt necesare. Am primit și aici mulțumesc președinției lituaniene prezent în sală, fiindcă v-am salutat mai devreme, dar nu erați în sală. Am primit uh, uh un raport privind uh, activitatea Coreperului care nu este încă mulțumitoare, trebuie să uh, hotărască aici conferința președinților și trebuie să ne asigurăm, așa cum spune Ian Mulder, că Parlamentul păstrează posibilitatea de a vota sau de a nu vota săptămâna viitoare. Și de deja dacă a dispărut asteriscul, trebuie să-l să, uh, -l, să -l reinstituim. Sunt, uh, o să vorbesc cu președinte, după reuniune, dar trebuie acum să votăm la Comisia pentru Buget, fiindcă nu putem să mergem mai departe la, cu acțiunile noastre. Dacă nu votăm în seara asta, nu vom putea vota săptămâna viitoare. Iar dacă, dacă nu votăm astăzi seara la buget, nu putem respecta termenele, deci nu vom putea uh, vota în plenar săptămâna viitoare. Deci haideți să uh, votăm acum, supun la vot uh, uh asta în contextul în care avem o altă problemă care uh, care i-a făcut pe aceeași să, să solicite o, o amânare pe care am acceptat-o fiindcă era legitimă, trebu- era un aspect care trebuia să fie verificat și am verificat asta alături de Consiliu și de Comisie. Este vorba de textul articolului 8 al regulamentului CPM. Acesta trebuie modificat pentru a fi compatibil cu articolul 21 al regulamentului privind fondurile de coeziune și aveți acest uh, element uh, Cobu News. Uh, dacă nu-l aveți la mesiu și vi citesc, în cazul ridicării de către Comisie a suspendării a angajamentelor bugetare în ceea ce privește Fondul pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol și pentru Dezvoltare Rurală sau Fondul Maritim și de Pescuit, toate fondurile structurale în contextul măsurilor care fac legătura între eficiența acestor fonduri și uh, guvernanța economică solidă, Comisia, în conformitate cu actele de bază, va transfera angajamentele suspendate către anii următori. Angajamente suspendate de la al, ale anului N nu pot fi rebugetizate uh, mai târziu de anul N plus 3. Considerentul 10 al regulamentului CFM a fost modificat uh, în conformitate cu această nouă reducere de la articolul 8 și regii, a spus că este de acord cu acest text. Aici deci introducem în text. Bun. Acum, supunem la vot regulamentul uh, CFM. Uh, qui est, alors, uh, par, par vot electronic. Vot electronic. Avem, amen- avem amendamente? Îmi cer scuze, spune domnul președinte, nu le-am primit. Supunem la vot mai întâi amendamentele. Amendamentul 4. Votul este potrivit cine este pentru. 2, 3, 4. Cine este împotriva? Ceilalți abține, se respinge. <coughs> Amendamentul oral A și B ale raportorului împreună. Cine este pentru? Qui est contre? Împotrivă 4, 5, 6. Abținerea acum se adoptă. Amendamentul 5, doamna Ferreira, domnul Ferreira, mă scuzați, spune președintele. Da, domnul Ferreira, pentru că avem mai mulți Ferreira. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 4 împotrivă, majoritate, abțineri, se respinge. Și acum, citații, amendamentul 1, doamna Trupel, pentru 4 împotrivă, majoritate, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, Trupel, raportul este pentru, cine este pentru, împotrivă, 3, abțineri, se adoptă. 3 al grupului liberal, raportul este pentru, pentru, împotrivă, 3, 4, 6, abțineri, se adoptă. <coughs> Și acum votul final, vot cu apel nominal, toată lumea are cartela de vot. Vă rog să votați. închis votul. 28 pentru, 5 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Și acum, avem uh, confirmarea nouă. Avem un singur vot, nu e listă de vot. Deci, pentru acesta ajustat dacă suntem conform cu versiunea Consiliului și anume noua versiune prezentată în urma concilierii. Introducem amendamentul oral al grupului socialist, care va fost deja înmânat. Parlamentul subliniază faptul că își menține poziția de principiu că finanțarea acestor instrumente, cum ar fi Fondul de Solidaritate European, ar trebui să intre în buget peste plafoanele CFM și, prin urmare, susține poziția unilaterală a Consiliului în ceea ce privește bugetul 2014. Și am încheiat citatul. Amendamentul acesta își dorește să răspundă Consiliului cu aceeași monedă. Pentru că la 4 dimineața când semnasem în sfârșit concilierea, am uh, avut uh, surpriza să constatăm că Consiliul a dat o declarație unilaterală în care se arăta că, din punctul de vedere al Consiliului, toate instrumentele de flexibilitate, fond social și așa mai departe trebuie să rămână sub nivelul plafonului. Bineînțeles, nu putem împiedica Consiliul să facă astfel de declarații unilaterale, chiar dacă sunt de dreptul stupide, așa cum nici Consiliul ne poate împiedica să o facem. De aceea, ca să trimitem mingea pe terenul Consiliului, prin acest amendament oral, îi aducem aminte că această declarație este stupidă și că interpretarea noastră este cea bună. Și aceasta va oferi uh, succesorilor noștri o temă de discuție în plus. Acum, la bugetul rectificativ cu acest amendament oral Vot cu apel nominal pentru că este buget rectificativ. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Mai avem un ultim vot în bloc votul uh, raportului Jean-Luc Dean în legătură cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru Cipru. Nu putem să-l facem cu ridicarea mâinii. Da, se pare că avem un sistem în care secretariatul hotărăște. Oricum, este mai democratic, mai transparent, mai sigur, așa că votăm cu cartela. Votăm, vă rog să votați, a deschis votul, pentru că unii sunt ocupați să doarmă. S-a închis votul, toată lumea a votat, până la urmă s-au trezit câțiva din sală, 33 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Am terminat cu voturile referitoare la CFM și la buget. În momentul acesta, în sfârșit, președintele Comisiei de Bugete poate să respire ușurat. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor. Raportorul, raportorilor din cadrul CFM, raportorilor sau raportorului pentru bugetul rectificativ pe 2013, din păcate în absența acestuia, raportorilor pentru bugetul 2014. Monica nu este, nu este aici, dar vreau să-i mulțumesc în special lui Ane. Și știm ce înseamnă munca aceasta și succesul acesta pentru an, care își termină mandatul la Parlamentul European. Și, din păcate, pentru noi, pentru Parlament, nu are de gând să se prezinte din nou. Așa că v-aș ruga să o aplaudăm în mod special pe an. Vreau să mulțumesc președinției lituaniene. Ministrul dumneavoastră merită și el să fie aplaudat. Votre ministre, votre ambassadeur ministrul dumneavoastră, ambasadorul dumneavoastră, dumneavoastră, președintea grupului de lucru bugetar de la Consiliu, dumneavoastră, în mod oficial, ați fi adversarul nostru. Pentru că e vorba de două instituții diferite care se confruntă, dar Uniunea Europeană are nevoie de o astfel de confruntare și faptul că am ajuns la acest acord este pentru că de ambele părți s-a lucrat bine și vreau să mulțumesc și președinției italiene. Profit de prezența aici, în lipsa comisarului, a directorului general, general uh, din partea comisiei, în continuare în cămașă, domnul Hervé Jean-Jean. În special, anul acesta, Comisia și-a jucat rolul cu mare inteligență, dând dovadă de un spirit de cooperare și de creativitate, jucându-și rolul de dimineața până seara ca un adevărat intermediar. Și e adevărat că unii dintre noi uh, acuză câteodată reprezentanții permanenței Comisiei Europene dar de data aceasta avem ocazia să mulțumim Comisiei Europene. Merci. Alors... Vă mulțumim și, bineînțeles, nu ne oprim aici. Conform tradiției noastre, imediat după votul asupra bugetului de miercuri, grupul politic al raportorului pe tema bugetară vă va invita, bineînțeles, la o cupă de șampanie pentru a ne felicita pentru acest rezultat, dacă rezultatul este unul bun. Toate persoanele prezente aici și reprezentanții instituțiilor europene vor fi invitați. Vreau să mulțumesc lui Ian pentru această invitație. Eu nu sunt decât purtătorul său de cuvânt, dar voi răspunde oricum aceste invitații dacă mi se va face. Trecem acum la celelalte voturi, așa că vă rog să nu părăsiți sala. Mai avem punctul 13 și 14. Două rapoarte ale doamnei Carvalho. În primul rând, programul de urmărire și aici avem o listă de vot cu 5 amendamente. Doamna Carvalho, le votăm în bloc sau nu? Nu. Bine, bine, suntem de acord. Da, corsicanii și portughezii nu sunt de acord. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Unanimitate atunci. Foarte bine. Amendamentul 4 pentru Împotrivă. Domnul Artong. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Da, aici aveți probleme. Abțineri. Se adoptă. Cu o altă majoritate, e adevărat. 6. Doamna Carvalho, cu un amendament oral. Trebuie să se citească the union contribution to și se elimină maximum. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Trei abțineri? și un tweet. Îl introducem uh, pe, pe procesul verbal, nu știu exact ce ar putea însemna asta. Oricum, trecem la șapte. Șase se adoptă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem lua amendamentele 8, 9, 10, 11. Nu, acesta nu este caduc. Ar fi fost caduc dacă 7 s-ar fi respins. Deci, de la 8 până la 11. 8, 9, 10. 8, 9. Cine-i pentru? Împotrivă. 3. Da, spuneți că e bine și se votează împotriva. Abținere acum. Se adoptă ambele. 10-11 împreună, sunteți de acord? 10 atunci. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotriva. Abțineri. O abținere se adoptă. 12. Da, îl votăm. cine e pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 13, domnul Minar, raportorul pentru, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, primul amendament de la considerente, doamna Carvalho, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, domnul Minar, compatibil, raportorul pentru, cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 2. Doamna Carvalho. Nu. Este tehnic, nu-l votăm. Votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est clos, 31 pour, 1 contre, 3 absents. 31 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Carvalho. Trecem imediat acum la celălalt program, programul Copernicus. Este noul nume pentru fostul program GMS. E mai frumos oricum. Pentru un mare savant polonez nu o să preluăm acest nume. Deci doriți să luăm uh, cele trei amendamente împreună, primele trei. Da, verzii trebuie să vorbească între ei. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. 3. Abțineri se adoptă. 7 e caduc. Nu. 22, mă scuzați. 7 se respinge. Nu, se adoptă, spune președintele. Putem lua împreună 8 până la, 10, până la 11, 8, 9, 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 23, domnul Minar, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12, doamna Carvalho, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Se adoptă, mă scuzați, spune președintele. Sunteți de acord? Dacă se adoptă, foarte bine. Mă scuzați, dar nu mă uitasem bine. 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deși au fost câteva voturi socialiste pe aici pe acolo. 13. Doamna Carvalho. Da, 25. Domnul Minar, raportorul e pe, pentru, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13. <coughs> 13. Aici putem vota totul, pentru că unele părți sunt caduce dacă amendamentele au fost adoptate. Deci tot uh, amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, vot în bloc 14, 15, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, doamna Wertmann, raportorul împotrivă, pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum 1 și 2 împreună? Nu. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă și acesta. Nu l-am votat uh, amendamentul 3. Acum trecem la 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă cu unanimitate. 19. Doamna Wertmann, compatibil, raportorul pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. 20 al domnului Minar pentru a înlocui ubiquity în engleză cu omnipresence. Este într-adevăr o nuanță foarte subtilă. E cu adevărat un limbaj ca lui Prust. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Deci, observ că există două grupuri care preferă prima variantă decât cea de-a doua. Dragi colegi, dacă puteți să explicați diferența între cele două concepte ale legătorilor dumneavoastră, pot să spun că vă admir. Da, ajungem aici pe culmea filozofiei. Dar asta nu schimbă nimic la datele bugetare. 21. Domnul Minar, raportorul împotrivă, cine pentru? Caduc, pentru că 23 a fost respins. Păcat, atunci trecem la 5. 5. Trebuie să-l votăm. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, trei împotrivă, zero abțineri. Felicitări doamnei Carvalho. Le point 15. Le rapport de Monsieur Darden. Trecem la punctul 15 acum, raportul domnului Frederic Darden, care este prezent aici. Bun, toată lumea are lista de vot pentru domnul Darden. E vorba de gradul de pregătire a statelor membre ale UE pentru începerea la timp și în mod eficient a noi perioade de programare pentru politica de coeziune. Începem cu patru amendamente din partea domnului Kozlovski pe care vreau să le supun la vot în bloc. Cineva se opună, pune în mod obstinat. Cine este pentru 1 atunci? Împotrivă. 3, 4, 5, 6. Abțineri? Se adoptă. 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 uh, a fost identic cu 4, 6 s-a retras, e un amendament foarte bun. 7 a fost retras și el. Mulțumesc lui Ian. Iată ce pozitiv lucrăm. 8 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Amendament oral. Simple procedures cu lead to. cine pentru? Împotrivă. Abțineri și se adoptă. Și acum putem trece la votul final cu apel nominal Vă rog să votați. S-a închis votul. 27 pentru, 32 în total, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului Darden. Iar acum trecem la subiectele de predilecție. Ok. Dacă înțeleg, domnule raportor, vă rog să mă ascultați. Juriștii îmi spun că amendamentul dumneavoastră unu din punct de vedere juridic, nu poate fi admisibil. Nu este admis. E cel din partea grupului meu, deci vreau să vă întreb pe voi, dragi colegi, în ciuda eforturilor mele interpretarea serviciilor juridice este că amendamentul acesta nu poate fi acceptat. Îmi pare foarte rău, deci nu pot să-l supun la vot. Însă rezultatul poate fi obținut în funcție de votul asupra protocolului. Deci cine votează pentru respinge protocolul. Cine voteze pentru, uh, pentru propunerea domnului Alfonsi, respinge deci protocolul. Cine votește, votează împotriva concluziei domnului Alfonsi, adoptă acest protocol. Ați înțeles? Și facem acest lucru direct electronic. Dacă toată lumea a înțeles, deci nu e da și da e nu, de fapt. Și eu ce fac acum? <laughs> bon, le vot est ouvert. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Bien. Il manque un. Il en manque un. On y va. Le vote est clos. Lipsește cineva. Bun, acum închidem votul. 9 pentru, 23 împotrivă, 0 abțineri. Deci, protocolul se adoptă. Concluziile sunt respinse. Se adoptă protocolul. Bine, mulțumesc. Asta a fost deci pentru Maroc. Însă acum uh, aventurile domnului Alfonsi nu se limitează la Maroc și trecem mai departe la votul cu privire la Republica Gaboneză și de data aceasta este pentru. Avem un singur vot aici. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Deci, iată, acestea au fost cele două rapoarte din domeniul pescuitului. Mai avem un raport din partea lui Giovanni Lavia cu privire la gestionarea cheltuielilor privind lanțul animal, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor. Un raport, deci, care se ocupă de întregul lanț alimentar, sănătatea oamenilor, plantelor și animalelor plus femeile, copii, văduvele, handicapații și așa mai departe. Deci avem patru amendamente din partea raportorului. Da, Alda, în bloc, da. Perfect. cine e pentru? Împotrivă. Un împotrivă, o abținere. Da, nici o abținere se adoptă. Foarte bine, votul final, vot electronic. E un subiect prea important, trebuie să votăm electronic. Vă mulțumesc. S-a închis votul și vă că unul a adormit. Oricum, votul s-a închis. 30 pentru o abținere, unul împotrivă și felicitări raportorului în absență. Bien, alors, nous avons, nous avons ensuite. Avem apoi, acum, de votat. Vă rog să nu plecați și să nu vorbiți, mai avem câteva voturi. Cu privire la comisie, acum, avem Decizia 30 pe 2013 care se referă la creditele de angajament, un virament care trebuie făcut de 5 milioane care sunt necesare pentru măsurile de intervenție pe piața, piața peștelui pentru anul 2013 a fost uh, o schimbare de temei juridic. Aici aveți explicația în Cobu News. Cine pentru acest transfer? Cine este împotrivă? se adoptă. Văd, avem mai multe alte transferuri de la celelalte secțiuni și Derek este aici. Poate să ni le prezinte. Poți să faci o prezentare în bloc? Derek. Mulțumesc, domnule președinte. Fiind dat că ajungem la sfârșitul anului, norm, cererea de trans, cererile de transfer sunt din ce în ce mai multe. Sunt patru din partea Comisiei Re, Comitetului Regiunilor, dar avem și o cerere de transfer din partea Ombudsmanului CAE-ului și a Curții de Conturi și mai sunt și alte cereri de transfer pe care le regăsiți în, nu, în Cobu News și vedeți diverse detalii. Mai există o cerere suplimentară din partea ECOSOC, care este un transfer foarte mic toate transferurile acestea necesită, de fapt, o sumă foarte mică și fiind dat că sunt transferuri sunt neutre din punct de vedere bugetar, nu mi se pare nicio controversă în legătură cu ele, nu văd nicio controversă, deci recomand colegilor să acceptăm toate aceste cereri de transfer. Mulțumesc foarte mult! Euh, deci, dacă înțeleg foarte bine, Derek, la primii patru e, la primele patru e pentru informare, nu? Nu, cred că trebuie să le votăm și pe ele. Deci putem vota în bloc atunci cele patru amendamente deci cele patru transferuri pentru Comitetul Regiunilor. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, pentru ombudsman. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru SAE. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Pentru curtea de conturi acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai avem uh, un alt transfer pentru CESE, dar care este disponibil numai în format electronic. Îl putem vota acum sau îl putem vota la următoarea reuniune. Raportorul este pentru, nu are nicio obiecție, deci dacă vreți să câștigăm timp, eu propun să-l votăm. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Nu avem nimic în legătură cu politica clădirilor, s-au terminat voturile așadar. Très bien. Je, je cède à ce stade la présidence de séance. Aș trece acum uh, președinția pentru restul comisiei domnului Dean și mulțumesc foarte mult anticipat. Young runner up alone. You run? No. not. Áno, áno, vážne sa musím, teraz som to robil pred, asi pred pol hodinou, som nebol len stretiem, ale mám to isté, klasické. Euro pessimists and populists. It is a dictator of to live with it. I can't imagine. I can't imagine. I can't. The only thing they cannot change very much because we <laughs> agree the whole thing. And to change is not so easy. This is the only reason. Avec. C'est bon. Bon. Les mobilisations, c'est ça qu'il faut faire mm. D'abord les mobilisations, c'est ça qu'il faut faire Oui, oui, oui, oui, vous donnez la parole, euh, parole à euh. Bon, euh, nous poursuivons. Continuăm așadar acum reuniunea noastră, mai întâi cu punctul 6, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, EGF, și dau cuvântul domnului Ian Kozlovski, raportor. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre o companie daneză din grupul Vestus, Vestas, care uh, produce turbine și care ne-a cerut uh, ajutorul pentru mai multe sute de persoane care au fost disponibilizate. Acest raport conține chestiuni de consiliere, de um, formare profesională, de consiliere profesională și susținere pentru persoane care doresc să devină independente. Deci, uh, pentru antreprenori sau pentru persoane care au mai mult de 55 de ani. Această idee a fost susținută de către Comisia Europeană, care a propus susținerea sa pentru 6 milioane uh, aproximativ uh, de euro. E vorba de o aplicare, o cerere de transfer, de asemenea, și vom avea în continuare 25% din suma maximă care a fost uh, deja identificată pentru acest fond. Cam atâta. Ok. Bun. Mulțumesc nicio intervenție văd la acest punct. Mulțumesc. Punctul următor, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, EGF, dar acum raportorul este Naranjo. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. De data asta este vorba de mobilizarea 9,8 milioane de euro pentru a ajuta aproape 4.000 de lucrători care au fost disponibilizați uh, de către compania Nokia la fabrica de la Salou. Însă aceasta afectează și alte localități din jurul acesteia. Așa cum s-a dezbătut aici uh, de mai multe ori, Cred că n-are rost să dau prea multe date, dar există o chestiune paradigmatică în Europa, cauzată de schimbările provocate de globalizare. Este tocmai ceea ce s-a întâmplat cu Nokia, care era o companie emblematică în domeniul noilor tehnologii pentru că motoul său este acela al competitivității și aceasta reprezintă o adevărată provocare pentru noi. Deși în Finlanda rata șomajului este una din cele mai uh, scăzute din Uniunea Europeană și um, conturile publice sunt sănătoase. Și vreau să vă reamintesc că acest fond a fost mobilizat de două ori în Finlanda, o dată în Germania și o dată în România pentru această companie. În total e vorba de 24 de milioane de euro și au adus beneficii pentru 7500 400 de lucrători. Vă reamintesc că Nokia oferea o cincime din joburi pentru un alta tehnologie în Europa. Această companie însă a pierdut foarte mult pe piața chineză și indiană în ultima vreme. La un moment dat, această companie în Finlanda oferea lucru pentru 60.000 de persoane, dintre care 10.000 și-au pierdut locul de muncă în ultima perioadă de timp. Principalul motiv este că asamblarea telefonelor mobile care înainte se făcea local în aceste fabrici, acum se face în Asia, în China, Corea de Sud sau Vietnam. Și acest lucru pentru a lucra mai aproape de subcontractori și pentru a avea o rapiditate a răspunsului acestea pentru furnizarea de piese. Acest pachet, care este confinanțat în proporție de 50% de guvernul finlandez, este important pentru că oferă servicii pentru, uh, no, pentru persoanele care doresc să își deschidă o firmă și cred că de la crearea acestui fond în anul 2007, acesta a ajutat uh, aproape 100.000 de lucrători prin 120 de astfel de mobilizări, un număr destul de ridicat și uh, cu o sumă de 752 de milioane de euro. Așa că, dragi colegi, cred că pentru a putea supraviețui și a asigura bunăstarea cetățenilor, important este să avem un nivel înalt de competitivitate, un echilibru demografic în Europa, greu de obținut la ora actuală, și de aceea instrumentul acesta care acționează la nivel microeconomic și creează locuri de muncă, creează o ocupare, este atât de esențial și cred că trebuie să-l susținem și în acest caz pentru Nokia. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să comenteze? Bine. Atunci avem ultimul uh, fond de mobilizare pentru ajustarea la globalizare și dau cuvântul doamnei Neinski. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vreau să vă susțineți cererea autorităților germane cu privire la contribuția financiară pentru, de la Fondul European de Ajustare la Globalizare după disponibilizarea în, la First Solar Manufacturing la Frankfurt. Procedura aceasta este standard și este, ține cont de punctul 28 din acordul interinstituțional de pe 17 mai 2006 în legătură cu posibilitatea de transfer și de regulamentul 1927 din 2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. În primul rând, trebuie spus că această întreprindere First Solar este o companie SUA americană care dorește să, să creeze companie solară și prin panouri solare în Germania. Disponibilizarea în această companie se leagă de modificări structurale în uh, sistemul comercial global. În ultima vreme, China a construit cap- supracapacități în ceea ce privește panourile solare și astfel a dus la o scădere și în același timp a existat o scădere a cererii de energie solară, ceea ce a dus la o, problem- o criză pe această piață. Între 2005 și 2011, Cota de piață a Chinei a crescut de la 11 la 40%, la 45%, în timp ce a Germaniei a căzut de la 64% la 21%. Insolvența acestei companii a dus la peste 1200 de lucrători care au rămas fără loc de muncă. Disponibilizarea în cadrul uh, First Solar a dus la o creștere imediată a ratei șomajului cu 4% în zona respectivă, deci în landul Brandenburg din Germania. Zona este deja suferindă din cauza unei rate a șomajului peste medie, 11,3% în comparație cu media germană care este de 7,4%. Bugetul total al cererii de transfer este de 4,6 milioane de euro. 50% dintre aceste fonduri, deci 2,3 milioane de euro, vor fi contribuția uh, Fondului European de Global, pentru Globalizare. Mai multe zeci de lucrători așteaptă să participe la măsurile care au fost uh, prevăzute pentru integrarea lor uh, pe piață. Măsurile includ și servicii precum uh, cursuri de formare profesională, de asistență pentru găsirea unui loc de muncă și alocare și uh, ajutor pentru subsistență. Aș vrea să vă rog să fiți în favoarea acestei rezoluții și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc! Nu mai sunt alte intervenții, văd, deci vă mulțumesc foarte mult. Avem următorul punct, punctul 9 acum. Fondurile europene de investiții pe termen lung. Doamna Rubial. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt cu această prezentare. Este vorba de un aviz pentru Comisia ECON în legătură cu nou regulament prezentat de Comisia Europeană pe marginea fondurilor de investiții pe termen lung. Comisia de bugete salută această propunere din partea Comisiei Europene pentru că, dacă vă aduceți bine aminte, raportul anterior referitor la instrumentele financiare cerea în principal acest lucru, și anume ca Comisia Europeană să prezinte un regulament pentru a face o adevărată unificare a regulamentelor existente pe piața UE și în special pentru a avea un temei juridic clar care să permită investitorilor un nivel înalt de certitudine juridică și o unificare a acestor fonduri de investiții pe termen lung. E adevărat că, din punct de vedere bugetar, impactul este redus, pentru că aceasta va fi o agenție de supervizare care va controla, va supraveghea îndeaproape ce se întâmplă cu aceste fonduri, dar cu toate acestea, considerăm important să avem un aviz al acestei comisii, tocmai pentru că am fost una dintre comisiile care a cerut comisiei să se pronunțe în acest domeniu. Am prezentat nouă amendamente pentru partea legislativă și pentru expunerile de motive. E clar că ESMA este cea care va supraveghea această chestiune și important este să asigurăm resursele suficiente pentru ESMA. E bine ca ele să aibă competențe suplimentare, dar dacă nu au resursele necesare pentru a și le îndeplini, nu prea funcționează bine. De asemenea, un amendament pentru a crește, dacă se poate, nivelul controlului asupra acestor fonduri de investiții pe termen lung, ținând cont de faptul că nu dorim să participe în aceste investiții țări care ar putea fi considerate ca paradisuri fiscale. În acest sens se oferă o mai mare certitudine juridică pentru aceste fonduri. Și în al treilea rând și ultimul rând, în legătură cu instrumentele financiare, dacă la un moment dat aceste fonduri vor participa prin instrumente financiare, atunci trebuie să avem o informație mai detaliată asupra acestei participări. Propunerea, oricum, este una pozitivă, cum spuneam și la început, pentru că e clar că um, noul cadru financiar pe care îl vom adopta săptămâna viitoare nu rezolvă problemele de infrastructură și de nevoi de investiții pentru Uniunea Europeană. Așa că acesta este o, un nou instrument care să mobilizeze economiile existente și Sperăm să avem instrumente bine concepute pentru a avea rezultate cât mai bune. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc doar pe scurt, uh, pentru că aș vrea să spun în ce măsură acest uh, subiect este extrem de important. Trebuie să ținem cont, pe de-o parte, de nevoile pe care le avem în Europa în ceea ce privește plasamentele, investițiile pe termen lung în infrastructuri și, pe de altă parte, din cauza situației de pe piațele financiare care uh, necesită finanțări, bineînțeles, și cer caută investiții pe termen uh, lung și cu randament uh, pe termen mediu, cel puțin. Sunt destul de îngrijorat pentru că o mare parte din subiectele care fac parte din acest pachet nu sunt chiar foarte clare. Uh, avem senzația oarecum că aceasta ar, fi putea, ar putea fi considerat un produs marginal, când de fapt este un produs esențial. Și în acest sens, eu cred că raport, relația cu celelalte fonduri care există deja, fie că e vorba fonduri din Europa sau fie că e vorba de produse bancare, deci relația cu instituțiile bancare și financiare este foarte importantă capacitatea de a avea sau nu dispoziții fiscale care să se aplice în statele membre, toate acestea sunt chestiuni care nu sunt foarte clare în acest raport. Trebuie spus de asemenea și că legătura cu o mare parte din instrumentele noi nu este prea clară. Mă gândesc de asemenea și că poate s-a vorbit despre acest subiect, dar poate nu suficient, că problemele deci legate de produsele derivate trebuie și ele să fie reglate cât se poate de bine, pentru că ele se livrează întotdeauna, uh, se, acestea se pretează la produse derivate și care, cred eu, uh, sunt împotriva spiritului acestui instrument pe termen lung. Ar trebui deci să fim foarte vigilenți uh, în ceea ce privește aceste produse pentru a putea plasa câteva posibilități de salvgardare în acest sens. Este însă un instrument foarte interesant care cred eu poate deveni și un instrument foarte important în ceea ce privește infrastructurile de care avem nevoie atât de mult. Mulțumesc! Solo un pequeño comentario porque estoy totalmente Intervin din nou pentru a face un scurt comentariu, pentru că sunt absolut de acord cu ce a spus colegul meu. E adevărat că unele lucruri nu sunt prea clare și chiar și eu am îndoieli atunci când se vorbește de recuperarea banilor înainte de a ajunge la termenul final pentru instrumentul respectiv. În cazul acesta nu se permite așa ceva și, de altfel, Comisia Europeană spune că trebuie să se evalueze astfel de situații. Problema noastră este că Comisia de Bugete nu este competentă pentru a face astfel de modificări. Așa că astfel de idei le-am putea prezenta Comisiei Econ, pentru că, din păcate, noi trebuie să rămânem la avizul nostru în funcție de competențele noastre și cred că, oricum, ne-am extins un pic mai mult dar e adevărat ce spuneai, sunt lucruri care nu sunt foarte bine definite. Ok, thank you. Mulțumesc. You have to report. Mulțumesc. Ivailo, vrei să raportezi de la trilog? Sorry, we got very fast to this. I mean, we are... Am ajuns foarte repede la acest punct. Nu avem prea multe de raportat. Vreau doar să vă informez despre ultimele evoluții. Am avut prima reuniune a trilogului despre Bay. Am avut o discuție cu Consiliul pe anumite articole controversate, pentru că au de-a face cu pragurile și cu distribuția regională. Următorul trilog va avea loc luni. Între timp vom pregăti un text de consens despre unde am ajuns până acum. În momentul de față pot spune doar că probabil în următoarele de două săptămâni vom avea o idee mai clară de la Consiliu pentru a ști unde sunt diferențele majore. Momentan președinția ne ascultă și este foarte atentă la ceea ce avem de spus, dar avem nevoie de un feedback din partea Consiliului ca atare. Vom continua luni uh, după masă cu, de fapt seară, cu următorul trilog la Strasbourg. Mulțumesc foarte mult. Atunci ajungem la ultimul punct, care este prezentarea unui studiu. Și raportorul va lua acum uh, cuvântul uh, direct. Doamna Nupchi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă în ceea ce privește prezentarea studiului pentru ca cercetătorii să poată să-și exprime mai degrabă concluziile. Am făcut acest studiu după primăvara arabă și după creșterea angajamentelor financiare ale Uniunii în regiune. Mă interesează susținerea bugetară, mai ales ca instrument care poate să promită o injecție de capital în bugetele unor, ca, unor țări reci beneficiare și consider că acesta trebuie să fie analizat îndeaproape în favoarea contribuabilului european. Scopul acestui studiu a fost să se analizeze eficiența costurilor și impactul pe buget al acestor ajutoare și dacă acest buget a fost influențat de către primăvara arabă. Ținând cont însă și de rolul uh, post-tratat de la Lisabona al Parlamentului, trebuie să punem uh, accentul pe recomandările noastre în ceea ce privește um, efectul acestora pe susținerea bugetară. Nu în ultimul rând, trebuie să vedem dacă acest instrument bugetar are un impact și asupra de promovării democrației democrației, respectării drepturilor omului și a reducerii sărăciei. Studiile de caz s-au concentrat pe Algeria, Egipt și Tunisia, pentru că au, acestea au implementat deja un, ajutor, un instrument de ajutor bugetar până atunci și pentru că acolo și primăvara arabă ne-a permis o analiză mai bună. Cea mai mare concluzie, cea mai importantă concluzie este că susținerea bugetară nu este un instrument eficient pentru promovarea democrației. Cu toate acestea, are un impact foarte clar pe evoluțiile economice din țara respectivă, care pe termen lung, însă la rândul lor influențează gradul de democrație. Aș vrea să invit așadar echipa de cercetători să-și prezinte rezultatul studiilor, dar văd că nu este acolo. Echipa Ambada este aici. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat ocazia să prezentăm concluziile cele mai importante ale acestui studiu. Aș vrea să, să mă prezint pe mine și pe colega mea, doamna Wilson. Noi lucrăm pentru un birou bazat la Rotterdam, în Olanda, și ne-am ocupat de acest studiu în prima jumătate a anului acesta. Președintele a menționat deja titlul uh, studiului nostru, impactul strategic și eficacitatea costurilor privind sprijinul bugetar al UE referitor la sprijinea procesului de tranziție democratică în țările sud-mediteranene, studii de caz, și ne-am concentrat mai ales pe trei țări, Egipt, Tunisia și Algeria. În conformitate cu uh, ceea ce ni s-a cerut, ne-am concentrat pe mai multe puncte importante de cercetare. Primul a fost dacă susținerea bugetară sprijinul bugetar al Uniunii Europene s-a schimbat datorită evenimentelor uh, din primăvara arabă în aceste trei țări. A doua, a doua întrebare la care am întrebat să răspundem este dacă încerca să răspundem este dacă rezoluțiile Parlamentului European au fost considerate la programele de sprijin bugetar în aceste trei țări. A treia întrebare se referă la sistemele de monitorizare a sprijinului bugetar și a patra despre impactul pe termen lung al sprijinului bugetar în ceea ce privește promovarea democrației, respectarea drepturilor omului, eh, mainstreamingul de gen și eh, combaterea sărăciei. Deci dacă aceste instrumente sunt într-adevăr eficiente. Am avut o analiză documentară foarte largă și trei misiuni în aceste țări, o săptămână în fiecare țară. Colega Angela și cu mine ne-am deplasat în aceste țări și acolo am fost sprijiniți de, cons- de consultanți la nivel local. Înainte de a vorbi despre aceste trei țări, aș dori să fac câteva observații preliminare care reprezintă uh, elemente din capitolul 2 al studiului. Înainte de a răspunde întrebărilor studiului, am considerat că este important să înțelegem patru chestiuni. În primul rând, am făcut un rezumat, o analiză a evenimentelor uh, primăverii arabe în aceste trei țări. În al doilea rând, am uh, făcut un uh, inventar pentru a uh, analiza ce înseamnă promovarea democrației la ora actuală. În al treilea rând, am efectuat o analiză a evoluției politicilor de sprijin bugetar ale Comisiei Europene începând cu anul 2000, în 2001 au fost publicate primele orientări privind sprijinul bugetar de către Comisia Europeană, deci am analizat modul în care au evaluat lucrurile și în ce măsură promovarea democrației a fost avută în vedere în această politică de sprijin bugetar. Uh, și al patrulea subiect a fost uh, o analiză, un inventar al politicii europene de vecinătate. Am uh, vrut să vedem în ce uh, măsură se promovează democrația în documentele de politică ale Uniunii Europene. Nu este un capitol foarte lung, dar ar dura prea mult să vă vorbesc acum despre toate elementele importante din capitolul 2. Vreau să subliniez numai câteva elemente, dacă îmi permiteți, pe care le vedeți aici, în acest diapozitiv și în următorul. În primul rând, când analizăm conceptul democrației, trebuie să ținem cont de faptul că tranziția democratică necesită timp în, a, în astfel de țări. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte și experiența din Egipt ne-a arătat că uh, uneori uh, există perioade care lucrurile se îmbunătățesc, uh, care sunt urmate de o descreștere, de un regres. Deci nu există un progres linear în ceea ce privește îmbunătățirea democratică în aceste țări. E nevoie de timp, iar rezultatele clare sunt greu de obținut în, în cadrul de timp al uh, operațiunilor de sprijin bugetar, care nu durează un, decât un an, doi, maxim trei. Uh, dar acest schimb, proces de schimbare politică durează mult mai mult, mult mai mult chiar decât perioada de trei ani, care este perioada cea mai lungă pentru sprijinul bugetar. În al treilea rând, noi, și când spun noi, mă refer la țările din afară, nu ar trebui să supraestimăm rezultatele pe care le putem obține prin uh, încercarea noastră de influențare a acestor uh, procese politice, forțele externe, și aici v-am arătat în diapozitiv, forțele externe s-ar putea să aibă o oarecare influență, însă nu joacă un rol hotărător, au un rol limitat. Și a trebuit să ținem cont de acest lucru în momentul în care încercăm să răspundem întrebării care a fost impactul sprijinului bugetar asupra proceselor politice. Iar aici eh, trebuie să nu uităm faptul că suveranitatea națională trebuie să fie garantată. În momentul în care vorbim despre uh, proporția de democrație, ne dăm seama că vine vorba de drepturile suverane ale țărilor și ne dăm seama cât de departe putem să mergem la nivelul forțelor externe și acțiunilor externe în ceea ce privește influențarea evenimentelor din aceste țări. În primul rând, trebuie să fim realiști în ceea ce privește asistența pe care o putem uh, uh, aduce și în ceea ce privește sprijinul bugetar și avantajele pe care le poate aduce promovării democrației. Iată ce doream să vă spun despre contextul politic. Acum, în al doilea rând, instrumentul de sprijin bugetar, în momentul în care a fost pus la punct la începutul uh, anilor 2000, iar primele orientări au fost publicate în anul 2002, la început exista unele nu aveau ca scop îmbunătățirea democrației, ci uh, pentru finanțarea programelor de eradicare a sărăciei și pentru stimularea creșterii economice. Din acest motiv, iată, au fost create aceste instrumente. Și nu putem se considera uh, de la sine înțeles că acest instrument folosit pentru alte scopuri poate fi folosit în mod eficient pentru promovarea democrației. Chiar dacă noi ne-am dorit acest lucru, ne-am dorit să poată fi folosit în acest scop, eu nu, unul, nu sunt convins că așa stau lucrurile. Al doilea punct uh, pe diapozitiv. Trebuie să facem o distinție foarte clară între promovarea democrației ca o uh, condiție necesară pentru astfel de asistență și ca un obiectiv al asistenței. Politica de sprijin bugetar a suferit o, o schimbare importantă din partea Comisiei. Până în 2012 existau numai două obiective, reducerea sărăciei și creșterea economică. Și abia în cele mai din 2012 s-a adăugat un al treilea obiectiv, și anume promovarea democrației. În orientările pe 2012 vedem că democrația este atât o condiție necesară cât și un obiectiv și voi reveni asupra acestei chestiuni mai târziu. Trebuie să facem o diferență între sprijinul de bugetar general și sectorial, fiindcă în prima parte avem un dialog macroeconomic în, cu țara recipientă Uh, beneficiare în ceea ce privește toate chestiunile legate de politică și la nivel sectorial agenda este mult mai diferită, se concentrează mult mai mult pe politici sectoriale și pe îmbunătățirea acestora, precum și pe promovarea aplicărilor acestor politici. Deci dacă considerați, uh, aveți în vedere includerea chestiunilor politice în, acest, în această agenda este mult mai ușor și mult mai relevant la nivelul bugetului general și nu la nivelul bugetul, sprijinului buget, bugetar sectorial. Iată deci câteva dintre cele mai importante elemente din capitolul introductiv, capitolul analitic. Bine, nu sunt uh, exhaustive, dar dacă doriți, puteți să-l citiți. Acum, în ceea ce privește Egiptul. În Egipt există cinci programe de sprijin bugetar în derulare. În domeniul învățământului, sănătății, apei, mediului înconjurător și transportului. Iar aceste programe au fost formulate cu câțiva ani înainte de primăvara arabă. Aceste programe se concentrează pe sprijinirea politicilor sectoriale cu scopul de a atinge anumite obiective sectoriale. Aceste politici și obiectivele sectoriale au rămas în picioare, nu s-au schimbat din cauza primăverii arabe. Iată de ce ne dăm, vedeți că aceste programe de sprijin bugetar nu au fost reformulate, schimbate în urma primăverii arabe. Sunt în continuare în picioare și sunt aplicate. Ce mai important ne-a ajuns la aceste programe este faptul că aplicarea lor de la primăvara arabă a fost îngreunată din cauza instabilității guvernamentale. Foarte multe persoane au părăsit țara, s-au făcut remanieri ministeriale și nu există orientări. Iată de ce punerea în aplicare a fost îngreunată, dar conținutul și uh, aplicarea programelor nu s-a schimbat. Centrul de aplicare a programelor nu s-a schimbat. În afară de asta, Comisia a început discuții cu guvernul în anul 2012 în ceea ce privește pregătirea unui uh, contract uh, de uh, sprijin bugetar um, de consolidare a statului, iar se dorește ca acest sprijin bugetar să include unele condiții necesare, cum ar fi democratizarea, dar Comisia nu a putut să ne spună exact care ne divulge conținutul, fiindcă e vorba de negocieri care sunt în derulare cu guvernul egip, egiptean. Bine, asta era, este vorba de luna aprilie acestui an. Dar era limpede că Comisia nu va demara contractul și nu-l va semna înainte ca Egiptul să ajungă la un acord cu femeie în ceea ce privește sprijinul financiar și în ceea ce privește politicile macroeconomice. La ora aceea, deci, nu se înregistrează foarte mult progres, iar Comisia Europeană Uh, conlucra alături de Banca Europeană și uh, de Banca de Dezvoltare Africană. Deci exista o abordare comună, trei donatori, patru dacă includem și Fondul Monetar Internațional. Iată care era situația atunci. Apoi, Tunisia. Uh, Situația în Tunisia este diferită de Egipt în ceea ce privește sprijinul bugetar, asistența bugetară, fiindcă Comisia Europeană a oferit uh, asistență bugetară din uh, anul 2008, deci deja de câțiva ani. Acesta a fost concentrat pe dezvoltarea economică în această țară. Sumele nu erau uriașe, 145 de milioane de euro anual, deci asta este o sumă mică în comparație cu economia tunisiană, dar s-au aplicat programe de sprijin bugetar împreună cu alți donatori după primăvara arabă, deci din aprilie 2011, donatorii au început noi discuții cu, cu guvernul nou în ceea ce privește sprijinul politic și financiar. Au început discuții privind deci o nouă formă de, de sprijin bugetar general. Iar aceste nouă contracte s-au concentrat mai mult asupra chestiunilor legate de dezvoltare socială, ceea ce privește consolidarea ocupării forței de muncă și uh, și rezolvarea unor probleme cu care se confruntă guvernul și populația de ordin social, care stau la baza primăverii arabe. Conținutul uh, programului de sprijin deci a fost uh, schimbat uh, semnificativ. Și acesta a fost oferit în 2011 și 2012. În 2013, la începutul și începutul 2013, delegația Uniunii Europene a început discuții privind pregătirea unui noi uh, forme de sprijin bugetar. E vorba de contracte pentru consolidare statală. În momentul în care am fost, ne-am doptat noi acolo în martie 2013, am constatat că nu s-a înregistrat foarte mult progres, fiindcă situația politică se înrăutățea, și probabil că ați citit în ziare, în mass media, Țara era, se confrunta cu instabilitate politică. Deci cei trei donatori, Banca de Dezvoltare Africană și așa mai departe, au intrat într-o fază de așteptare pentru a vedea cum se vor derula lucrurile la nivel politic. După aceea au existat două programe de sprijin sectoriale privind apa, dacă nu mă înșel, Și aici s-a întâmplat ca în Egipt uh, au fost formulate înainte de schimbările politice, se concentrau pe obiective de politică sectorială, de probleme sectoriale. Situația nu s-a schimbat și uh, conținutul acestor uh, programe de sprijin bugetar nu a fost modificat de evenimentele din primăvara arabă. Algeria, acum situația este și diferită și aici, fiindcă Algeria este o țară bogată la nivelul resurselor bugetare. Uh, au și resurse petroliere, dar uh, și mai multe resurse de gaze naturale, exporturi de gaze naturale. Deci guvernul bugetar uh, are o poziție fiscală mai puternică. Noi nu am avut în vedere deci acest program de sprijine bugetară și nici de către donatori. A existat un program sectorial pe care, care se desfășura în domeniul apei și în domeniul mediului înconjurător. Aceste programe nu au fost oferite fiindcă guvernul ar avea nevoie de acești bani, ci fiindcă Comisia Europeană dorește să schimbe conținutul programelor de cooperare, concentrându-se mai mult pe chestiuni de politici, discuții de politici, schimbări instituționale de care este nevoie în acest sector, iar astfel de discuții și astfel de programe se pot avea numai prin intermediul programelor, programelor de sprijin bugetar sectorial și nu pe baza unor proiecte izolate individuale. Am scris acolo că nu a influențat deloc um, primăvara arabă această țară. Poate că am exagerat, a existat oarecare influență la nivel politic și la nivelul celor uh, opt programe, precum și la nivelul programului de sprijin bugetar. Iată, Acestea sunt cele trei țări care au fost analizate și haideți să vedem acum care sunt cele patru întrebări ale studiului pe care vi le-am prezentat uh, um, acum uh, în legătură cu cele trei țări și trec acum imediat la cea de-a doua întrebare a studiului. Aceasta a doua întrebare se referea la uh, rezoluția Parlament, rezoluțiile Parlamentului European. Am făcut un inventar al rezoluțiilor Parlamentului European și ne am încercat să vedem câte se referă la sprijin bugetar. Și vreau să vă spun că nu e vorba de prea multe rezoluții, deși nu avem prea multe de raportat aici. Există cinci rezoluții care se referă la Egipt după anul 2011. Una dintre ele aș avea relevanța relevanță pentru acest studiu iar această rezoluție se făcea recomandarea ca sprijinul bugetar să fie suspendat uh, până când se vor realiza progrese în ceea ce privește drepturile omului, democrația și statul de drept. Noi considerăm că, dat fiind uh, modul în care uh, au funcționat delegațiile și comisia din 2011, și-au au uh, desfășurat activitatea în spiritul acestei rezoluții. Fiindcă ce au făcut uh, la nivelul sprijinului bugetar, uh, ce au făcut? Au acționat foarte prudent, s-au implicat în discuții, au început pregătirile, dar nu s-au angajat prea repede în ceea ce privește promisiunile făcute la noului guvern egiptean. Cred că aceasta a fost atitudine potrivită. Am uh, analizat uh, rezoluțiile privind Tunisia și Algeria ale Parlamentului European, dar nu se regăsea acolo subiectul sprijinului bugetar. A treia întrebare a studiului se referea la monitorizare și raportare. Când analizăm monitorizarea și raportarea în contextul sprijinului bugetar, ne dăm seama că, în primul rând, ar trebui să ținem cont de faptul că acesta, aici nu este vorba de un proiect, este vorba de sprijin acordat politicilor și activităților desfășurate de uh, guverne beneficiare, iar beneficiarii sunt uh, cei răspunzători de monitorizarea și de raportare, raportare, iar acest lucru este stipulat în acordurile între Uniunea Europeană și aceste guverne. Deci, <clears throat> trebuie să ne dăm seama că raportarea ține, este de competența acestor guverne, iar rezultatele sunt mixte. Uh, la unele ministere situația este mai bună decât la altele și am observat în egală măsură că din cauza slăbirii guvernelor în 2011-2012 în aceste țări a scăzut în egală măsură și calitatea monitorizării și raportării. În al doilea rând, uh, subiectul raportării. Uh, Acestea, uh, acesta reprezintă uh, finanțarea și deciziile luate, precum și rezultatele directe. Dar uh, nu se raportează impactul sau rezultatele clare. în acest caz, monitorizarea și raportarea ar necesita îmbunătățirea. În ceea ce privește sprijinul bugetar sectorial, am spus mai devreme că nu s-a schimbat conținutul, ceea ce înseamnă că nici indicatorii nu s-au schimbat la un anumit nivel. În Tunisia, sprijin de buget uh, general, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre acest lucru. Acesta se concentrează pe monitorizarea criteriilor de eligibilitate ale Uniunii Europene pentru stabilitate macroeconomică, uh, gestionare a finanțelor publice și așa mai departe, a politicilor sectoriale. Se concentrează deci pe aceste aspecte și, în egală măsură, acești indicatori nu s-au schimbat, fiindcă nici Uniunea Europeană nu a schimbat politica privind sprijinul bugetar, deci indicatorii rămân aceiași. Un indicator se concentrează și asupra rezultatelor și impactului, dar, dar uh, acestea pot fi stabilite numai pe termen, pe termen mediu și lung și nu de la un an la altul. Apoi, Apoi a patra întrebare adresată în acest studiu, care este probabil întrebarea cea mai, eh, cred că este cea mai greu să găsim un răspuns și poate cea mai ambițioasă, se referă la ce poate, ce poate face, eh, a, a ce pot face aceste mm, proiecte de sprijin bugetar pentru a reduce sărăcia, pentru a asigura democrația și a îmbunătăți guvernanța eh, am nu am petrecut decât o, decât o săptămână în aceste țări și nu am putut da un răspuns exhaustiv, fiindcă pentru acesta este nevoie de o evaluare a impactului aprofundată. Mai ales când vine vorba de reducerea sărăciei. Acesta este un efect care se poate măsura pe termen mediu sau pe termen lung și deci e nevoie de un studiu detaliat. Uh, CDA a pus la punct o metodologie pentru acest lucru și e vorba de studii pe o perioadă de 5 până la 7 ani și se oferă un buget de jumătate de milion și e nevoie de un an pentru derularea acestui studiu. Deci nu am putut să facem noi o astfel de analiză. Tot ce am putut, ce am putut spune uh, sunt unele observații generale dacă prin aceste programe putem uh, ajuta la îmbunătățirea situației în domeniul sănătății, al apei și alte, și altele, am putea presupune că se reduce sărăcia. Dacă avem un program uh, privind apa, privind mediul înconjurător, atunci trebuie să se sprijine creșterea economică bazată pe incluziune, iar acest lucru poate avea ca rezultat reducerea sărăciei. În ceea ce privește contribuția adusă la promovarea democrației, am spus deja mai devreme faptul că avem uh, unele îndoieli în ceea ce privește eficiența programelor de sprijin bugetar, în ceea ce privește promovarea democrației în mod direct, uh, se poate spune întotdeauna că există legături indirecte care se pot face, bineînțeles, prin sprijin bugetar, se poate promova implicarea populației în ceea ce privește gestionarea um, centrelor uh, de sănătate, de purificarea apei și așa mai departe. Este vorba de guvernanța publică a serviciilor uh, uh, publice, ceea ce îmbunătățește democrația într-o societate. Dar acestea sunt efecte indirecte, nu este vorba despre un impact direct în ceea ce privește promovarea democrației. Haideți să trecem mai departe, fiindcă altfel va dura prea mult. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre recomandările pe care le-am prezentat uh, la, la sfârșitul studiului. Nu le-am pus pe diapozitive. Este vorba despre pagina 48 a documentului. Sper să aveți aceleași numerotare a paginilor ca noi. Alineatul 5.2. Acolo am 5 uh, recomandări. În primul rând, este vorba despre la pagina 54 în documentele dumneavoastră. 56 se corectează vorbitorul. Deci la pagina 56 din documentele dumneavoastră. Deci avem 5 recomandări, cum spuneam. În primul rând este vorba despre îndoieli în ceea ce privește caracterul potrivit uh, a instrumentelor de sprijin bugetar pentru promovarea democrației. Cred că nu s-a spus încă ultimul cuvânt în ceea ce privește această chestiune. Dacă donatorii doresc neapărat să, sprijin, să, să folosească sprijin bugetar pentru promovarea democrației și, să, și doresc ca acest obiectiv să devină un obiectiv anume al uh, sprijinului bugetar, atunci trebuie să să avem timp pentru a vedea cum putem asigura acest lucru, care sunt condițiile necesare. Trebuie să ne mai gândim, să avem o perioadă de reflexie și să, să punem apoi negru pe alb lucrurile pentru a vedea cum poate fi mai eficient. În orientările comisiei privind sprijinul bugetar nu există orientări privind acest lucru. S-a spus că există un obiectiv, dar apoi întrebarea este cum se fac lucrurile în practică. A doua recomandare se referă la politica europeană de vecinătate. Dacă parcurgem aceste documente, vedem că sprijinul bugetar nu apare, nu apare acest termen. Poate doar o dată apare acest, uh, această terminologie. Iar acum uh, mentalitatea la Comisie și poate și aici, la Parlamentul European, este următoarea, că Promovarea democrației a devenit un, un obiectiv important uh, și al politicii de vecinătate și atunci trebuie să vedem cum putem materializa acest lucru. A treia recomandare se referă la la caracterul delicat uh, al acestor programe de sprijin, mai ales în contextul situației din țări, fiindcă sprijinul bugetar reprezintă un instrument foarte delicat la nivel politic. Iar în momentul în care au loc schimbări majore în țările beneficiare, uh, se pune întrebarea dacă mai este justificat sprijinul bugetar, asistența acordată țării prin sprijinul bugetar. Ceea ce înseamnă că în țările instabile din punct de vedere, de vedere politic, donatorii trebuie să fie foarte atenți, foarte prudenți în ceea ce privește sprijinul bugetar oferit. Următoarea recomandare a patra se referă la sfera de aplicare, la diferența între uh, sprijinul general și sprijinul sectorial. Uh, am spus deja la început acest lucru, în momentul în care tragem concluzii în ceea ce privește impactul politic al, sprijin, al sprijinului bugetar, trebuie să facem întotdeauna o diferență între sprijinul general și sprijinul sectorial. Fiindcă, chiar dacă există asemănări între acestea, sprijinul sectorial uh, are un scop precis sectorial, de multe ori uh, în țări instabile din punct de vedere politic s-ar putea să fie justificat justificat sprijinul sectorial, chiar dacă nu se justifică sprijinul general. Iar cea de-a cincea recomandare se referă la importanța monitorizării impactului rezultatelor. Iar noi considerăm, și nu numai în aceste trei țări, și în alte țări care primesc sprijin bugetar, că adesea acesta este un punct slab. Se, face, se fac foarte multe eforturi în ceea ce este monitorizarea uh, Uh, rezultatelor, dar uh, nu atât de mult în ceea ce privește rezultatele concrete și impactul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ok, thank you very much. Uh... Mulțumim foarte mult. Vreau să mulțumesc echipei de cercetare pentru acest studiu care va prezenta elemente esențiale pentru procesul de formare de politici la Parlamentul European. Uh-huh. Acest studiu analizează felul în care susținerea bugetară acordată țărilor din sudul Mediteranei s-a schimbat în urma primăverii arabe și în ce măsură a contribuit în procesul de tranziție democratică în aceste state. Cred că studiul răspunde practic la toate aceste întrebări. Aș vrea să vă rog din păcate nu mai sunt uh, multe persoane aici, dar am măcar un coleg aici care este fost uh, ministru de externe. Poate dânsul dorește să ia cuvântul. Ivailo, dorești să intervii? Pentru că mai suntem numai noi doi aici în sală și poate ar trebui să facem niște comentarii succinte pe marginea prezentării la care am asistat. Mulțumesc! Într-adevăr, studiul este foarte interesant și uh, l-am analizat acest document care ne-a fost prezentat. Este o temă pe care o dezbatem mult la Parlament și anume care este eficiența fondurilor utilizate și forma acestora și uh, la Comisia de Control Bugetar de multe ori se dezbate această chestiune a eficienței. Curtea de Conturi a făcut un raport special recent în legătură cu nordul Africii și țările din sudul Mediteranei și rezultatele au fost destul de controversate în ceea ce privește eficiența cheltuielilor. De aceea, raportul dumneavoastră este atât de interesant și, în general, întrebările pe care le punem la astfel de dezbateri și la care ați răspuns uh, într-o oarecare măsură este dacă susținerea bugetară este un instrument bun, dacă de rezultatele așteptate din partea statelor membre care ar fi alternativa pentru finanțarea programelor utilizând instituțiile naționale de data aceasta, care nu sunt poate atât de fiabile pe cât ne-am dori, de asemenea mecanismul de raportare și vizibilitatea finanțării europene. Sunt elemente pe care nu le-am văzut foarte precis, nu știu dacă aveți date mai concrete în acest sens, în special atunci când e vorba de susținere bugetară am dorit să știm dacă finanțarea europeană aduce vizibilitate celui care oferă finanțare, care sunt rezultatele, care este cota în ceea ce privește bugetele naționale și așa mai departe. La ora actuală se discută și mandatul um, Băncii Europene de Investiții, mandatul extern al acesteia. Există politica de vecinătate care se divide oarecum între Est și Sud și o chestiune uh, recurentă pe care o discutăm cu statele membre și cu banca este dacă trebuie schimbate plafoanele și există propuneri pentru a ne îndrepta mai degrabă către est decât spre vecinătatea din sud și aici ar fi un punct interesant pentru a vedea opinia dumneavoastră, pentru că argumentul prezentat este că pentru ca situația politică să se stabilizeze, va trebui să treacă ceva timp după schimbările politice care au avut loc acolo pentru ca banca să intervină cu o finanțare pe scară largă. Nu știu dacă dumneavoastră aveți vreo preferință sau vreo idee mai clară în acest sens. Vă rog. Oh, <laughs> um, în primul rând, în legătură cu Banca Europeană de Investiții, nu știu dacă aceasta oferă fonduri pentru susținere bugetară. Nu. Banca nu funcționează pentru susținere bugetară, dar câteodată oferă granturi din partea bugetului european și în principiu ei lucrează pe marginea unui mandat unde se acoperă riscul politic prin fondul UE de garanții. Asta înseamnă că banca poate oferi fonduri mai ieftine pentru anumite domenii, domenii care sunt uh, listate și care depind de prioritățile europene. Deci ideea aici este aceea de a alinierii, a alinierii politicilor europene cu posibilitatea de finanțare rapidă a proiectelor. Deci nu intră în buget, dar se finanțează acele proiecte care corespund politicilor europene și câteodată se uh, fuzionează cele două. BEI-ul într-adevăr oferă credite pentru diverse cauze la dobânzi avantajoase și, bineînțeles, uh, cu motivații politice. <coughs> ținând cont de interesele băncii și ale UE. Dar, din punct de vedere politic, acest lucru este mai puțin delicat decât susținerea bugetară. Pentru că susținerea bugetară sunt bani care intră direct în buget, în special atunci când e vorba de susținerea generală a bugetului, donatorul se asociază cu tot ce face sau nu face guvernul respectiv, indiferent că e bun sau rău. Asta diferă de ajutorul pentru proiecte care se oferă pentru niște scopuri foarte precise și care câteodată se gestionează în afara bugetului, deci donatorul, comisia sau indiferent cine poate avea un control mai bun. Câteodată este controlat de către guvernul care implementează acel proiect, dar oricum e vorba de fonduri care sunt separate. Deci sensibilitatea este mult mai mare pentru susținerea bugetară. Și aș spune că această sensibilitate este și mai crescută pentru susținerea bugetară decât și ajutorului de proiecte decât um, creditele acordate de BEI. Pentru că ele de obicei nu trec prin bugetul statului respectiv. Deci în țări stabile se pot oferi astfel de credite ale BEI, deși nu se oferă susținere bugetară și chiar există și întrebări în legătură cu ajutoarele pentru proiecte care sunt implementate de către țările recipient. Aș spune totuși că eu nu sunt specialist uh, în practica BEI, dar răspund întrebărilor dumneavoastră. Ați avut o altă întrebare referitoare la vizibilitatea uh, ajutorului european în aceste state. Există două aspecte ale vizibilității. În primul rând, dacă putem să fim mai vizibili și, în al doilea rând, o eficiență a rezultatelor. Pentru că, în primul rând, te gândești la rezultate. Dar un cuvânt despre vizibilitate în sensul că acesta este ajutorul din partea Uniunii Europene. Atunci când e vorba de bugetul general, susținerea intră direct în acest buget. Există și susținere bugetară sectorială, dar atunci există obiective foarte clare care au fost discutate, politici bugetare în care se iau anumite măsuri, anumite instituții sunt create, noi politici se înființează și acolo intervine contribuția UE la nivelul acela se poate identifica mai clar contribuția UE, dar nu poți arăta un um, exemplu practic, o școală sau un spital, de exemplu, care au fost uh, finanțați de bani europeni. A mai fost și o altă întrebare în intervenția dumneavoastră, cumva la care doreați să răspund. Thank you very much. Is there some... Mulțumesc. Mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare invitațiilor noștri în legătură cu studiul sau în general. Any, anybody from the assistants maybe? Poate din partea asistenților. No, it seems that it's not the case. I think that Se pare că nu. Într-adevăr, prezentarea dumneavoastră atât de extinsă a răspuns deja tuturor întrebărilor noastre și vreau să mulțumesc domnului Calfin pentru întrebările suplimentare care ne-au ajutat, uh, practic, să avem o viziune și mai generală. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și îmi cer scuze din partea colegilor mei în legătură cu orele târzii la care am hotărât să introducem pe ordinea de zi studiul dumneavoastră. Acesta, bineînțeles, este un factor care a influențat nivelul de prezență al colegilor aici în sală, dar sper să avem pe viitor posibilitatea să analizăm în detaliu acest studiu și munca noastră sunt convinsă că va ține cont de rezultatele acestuia. Vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră și vreau să mulțumesc tuturor participanților pentru prezență și vă dorim o seară plăcută.